Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ordre du... și domnilor, bună ziua. Proiectul de ordine de zi va fi adoptat dacă nu aveți obiecții. Domnul Dominic Riche, aveți o obiecție? Doamna președinte, protestez împotriva procesului verbal de la ultima ședință, care mă numește doamna președintă. Se referă la mine în termen de doamna președintă. Domnule Riche, am luat notă de observația dumneavoastră. Poate e un semn pentru o viitoare promovare, nu știu. O să corectăm conform voinței dumneavoastră de a nu fi numit doamna președinte. Bun, să continuăm. Procesele verbale de la 1 februarie 2018 pot să fie adoptate dacă nu sunt obiecții, comunicările președinției nu avem și începem imediat schimbul de vederi cu coordonatorii europeni pentru RTET. După patru ani de punere în aplicare a regulamentelor RTT și, bineînțeles, mie, și ținând cont de pregătirile pentru perioada de după 2020, care sunt în curs, mi se pare că e momentul să avem o viziune globală asupra ansamblurilor de coridoare din rețeaua centrală, care formează astăzi coloana vertebrală a sistemului european coordonatorii europeni au fost desemnați pentru a facilita dezvoltarea coordonată a rețelei centrale și sunt deci cei mai potriviți ca să ne spună care sunt ultimele evoluții și viitoarele etape înainte ca mandatul lor să ia sfârșit. Deci Scumpul acestei schimb de vederi este să ascultăm și să discutăm care sunt progresele făcute, care sunt provocările pentru cele nouă coridoare ale rețelei centrale și pentru prioritățile orizontale ale TNT, Sistemul European de Gestiune a Traficului Feroviar, RMTS și autostrăzile mării. Sunt sigur că vom afla multe lucruri nu numai privind punerea în aplicare, dar și despre diverse chestiuni transversale, cum ar fi multimodalitatea, decarbonizarea și numerizarea. Și apoi chestiuni legate de finanțarea investițiilor. Pe lângă aspectele financiare pentru investițiile necesare pentru a finaliza rețeaua la timpul dorit, care este o prioritate, și ținând cont de pregătirea pentru următorul cadru bugetar, stimați colegi, stimați eurodeputați, să le urăm bun venit coordonatorilor europeni ai TNT. Și iată-i, domnul Groș este aici, bun venit, sunteți coordonatorul Coridorului Orient Istmed, Mediterana de Est, domnul Sechi, coordonator al Coridorului Atlantic, doamna Catrin Trautmann, pe care nu mai prezentăm, coordonatoare a Coridorului Marea Nordului Baltica, domnul Bodevig, bună ziua, bun venit, coordonator al Coridorului Baltica-Adriatica, domnul Peter Balas, care e în sală, bună ziua, domnule Balas, coordonator al coridorului Marea de Nord-Mediterană, domn Brian Simpson. Ce mai faceți, domnule Simpson? Sunteți coordonatorul autostrăzilor mării și, de asemenea, a fost președinte al Comisiei TRAN. Ne bucurăm să putem sta de vorbă cu predecesorii. Vă urez bun venit! doamna Carla Pace, care e chiar aici, bun venit, coordonatorul coridorului Rin-Dunăre, domnul Karel Vink, coordonator RM, RTMS și domnul Pavel Wojciechowski, Wojciechowski, domnul Pavel Wojciechowski coordonator al coridorului Rin-Alpi. Vreau să vă urez tuturor binevenit. Este un schimb uh, de vederi uh, esențial pentru noi. Am impresia că domnul Pavel Voiciakovski uh, vine aici de vreo trei săptămâni, aproape în fiecare săptămână, pe alte teme. Coordonatorii Coridorului scandinavo mediterean domnul Cox, și al coordonatorului mediteranean, domnul Brinkhorst, nu pot să fie astăzi alături de noi, dar vor fi reprezentați de domnii Bala și Wojciechowski. Ah. Vă mulțumesc că ați venit la reuniunea noastră. Aș dori de asemenea să vă spun că întâlnirea noastră este împărțită în două părți, fiecare parte uh, are un grup de prezentări făcute de coordonatorii europeni care prezintă fiecare coridor în parte și chestiunile tematice. Prezentările vor fi urmate de o dezbatere și de întrebări adresate de eurodeputați. Doamnelor și domnilor coordonatori, vă invit să ne prezentați să ne faceți o scurtă prezentare a fiecărui subiect în parte. Știu că e greu, dar este un exercițiu. Fiecare dintre noastre are 5 minute Vă rog să respectați timpul uh, alocat pentru a putea avea realmente timpul să facem un schimb real de opinii. Deschidem dezbaterea. Primul subiect va fi finanțarea proiectelor europene ale infrastructurii de transport și de cuvântul domnului Bodevic și domnului Sechi. Aveți cuvântul domnilor. Împreună aveți la dispoziție 5 minute. Știu că e greu, dar asta este. O să înțelegem, o să încercăm. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Mă bucur și sunt onorat să fiu aici în această primă intervenție împreună cu colegul meu, profesorul Bodevic. Vom prezenta raportul privind progresele uh, în ceea ce privește raportul CBS de acum doi ani ca urmare a cererii din septembrie 2014 exprimată de Consiliul Informal privind transportul de la Milano. Este un raport pe care îl aveți cu toții la dispoziție. Este organizat la fel ca raportul precedent, ca urmare a recomandărilor făcute, astfel încât să fie mai ușor de citit și mai ușor de văzut ce progrese s-au făcut uh, față de acum doi ani. De fapt, ne-am gândit că, fiind o chestiune extrem de importantă, uh, trebuie să vedem cum putem implica mai bine resursele de capital față de cele publice. Uh, resursele publice sunt din ce în ce mai rare, nevoile noastre cresc din ce în ce mai mult, așa încât ne-am gândit să ne referim la obstacolele care împiedică o asemenea implicare. N-a fost ușor uh, și nu e deloc ușor să ne bucurăm de susținere financiară privată. Și după exercițiul de acum de ani am încercat să vedem ce s-a făcut, s-au făcut multe, aș putea să spune, și ce mai urmează să se facă, ținând cont de chestiunile încă nerezolvate și de problemele noi care au apărut. Iată de ce am pregătit acest raport privind progresele și împreună cu colegul meu, domnul profesor Bodevig, n-am uh, împărțit uh, această sarcină. Câteva din recomandările noastre au fost uh, avute în vedere și unele măsuri sunt pe calea cea bună. Comisia Europeană a um, înființat un ghișeu unic pentru proiectele importante și a îmbunătățit sistemul de acordare a asistenței tehnice prin Jaspers și, în general, prin uh, platforma europeană consultativă pentru investiții. De asemenea, se revizuiesc regulile astfel încât să ele să fie mai simple și mai predictibile. Mă refer la cele exante. De exemplu, mă refer la regulamentul care și-a existat, uh, extins uh, domeniul de aplicare la proiectele majore de transport, ceea ce reprezintă un pas înainte pentru proiectele TNT. Au avut loc uh, progrese importante în ce privește piesele financiare, s-au fost, s-a revizuit Solvency 2 și acum sunt discuții privind Basel 3 pentru uh, a spori finanțarea pe termen lung a acestor proiecte și pentru a permite implicarea băncilor în ce privește proiectele de infrastructură. Eforturile noastre care fac apel la un, clar, fac apel la un cadru mai clar pentru parteneriatul public-privat, a dus la niște linii directoare, la niște orientări generale de la Eurostat, a avut loc primul blending call și uh, există posibilități de a utiliza mai multe surse financiare pentru transport și se uh, va revizui și regulamentul CEF. Suntem pe calea cea bună, dar este doar începutul unui drum lung. Trebuie să mai facem pași pentru a mobiliza finanțarea în ceea ce privește infrastructura de transport Cam asta se, pe asta se concentrează raportul nostru de progres. Care sunt elementele principale? Trebuie să întărim calitatea proiectelor, care va fi, de fapt, elementul cheie pentru ca investitorii privați să se implice în infrastructura de transport. Avem mai bine 3.000 de proiecte. Nevoia financiară este foarte mare, probabil 500 de miliarde între 2021 și 2030 pentru a pune în aplicare doar rețeaua centrală. Trebuie făcuți pași pentru a prelua și proiecte mici care sunt împiedicate de marile costuri financiare. Trebuie să lărgim sursele și tipurile de finanțare. Resurse financiare pot fi create, resurse financiare suplimentare pentru aplicarea extinsă a principiilor poluatorul plătește și utilizatorul plătește. De asemenea, trebuie revizuită uh, directiva europeană privind eurovinieta. Noi vrem să utilizăm și externalitățile și să le implicăm în evaluarea financiară a proiectelor. Considerăm că sursele noastre pot fi extinse, inclusiv uh, mecanismul de comercializare a emisiilor și, de asemenea, în momentul în care regulamentul financiar simplificat va fi adoptat, acesta va îmbunătăți ce pot face statele membre pentru a avea acces la instrumentele europene. Și acum o să dau cuvântul colegului meu, profesor Bodevic, ca să ne facă această prezentare în continuare. Mulțumesc! Doamnă președinte, doamnă Deli, stimați membri ai Parlamentului, mă simt onorat că sunt alături de dumneavoastră aici. Profesorul Sechi uh, v-a prezentat deja în general raportul nostru, uh, s-a referit la câteva recomandări. Vreau să mă concentrez acum pe două dintre recomandări care sunt extrem de importante, pentru că e vorba de simplificarea procedurilor de achiziții publice. Pe coridorul meu am o secțiune transfrontalieră foarte importantă, cea la Adriatică. Este o, uh, o conexiune rutieră între Viena și Brno. Este un element foarte important care împiedică un transport uh, ușor. În partea austriatică se va uh, aduce la cele mai înalte standarde uh, Uh, acel sector de drum, dar în, Cehia e mai greu și nu putem obține permisele necesare pentru proiect. Eu, în calitatea mea de coordonator european, m-am străduit să găsesc soluții, dar sunt întârzieri multe și un motiv este lipsa de coordinare uh, și în ceea ce privește obținerea de permise pentru uh, a avea acces pe terenurile respective. E o situație care e tipică pentru multe proiecte transfrontaliere, fie ele mari, fie ele de mari uh, uh dimensiuni. Procedurile de achiziție trebuie să fie eficientizate pentru a putea pune în aplicare politica TNT. Iată de ce salutăm faptul că DG Move la recomandarea noastră a făcut un studiu privind uh, permisele. permisele. Studiul a, a făcut o serie, a stabilit o serie de orientări generale pentru flexibilizarea regulilor. Comisia a inclus în al treilea pachet al mobilității o propunere de regulament european pentru eficientizarea procedurilor, mai ales dacă ne gândim la interesul comun al rețelei de transport. S-a făcut uh, un proiect de evaluare recent susținem faptul că trebuie să existe o singură autoritate de eliberare a permiselor pentru TNT. Uniunea Europeană poate avea un rol mai direct în ceea ce privește revizuirea proiectului și eliberarea acestor proiecte care trebuie să se facă pentru acele permise care uh, pleacă direct din legislația europeană. O alternativă ar fi să existe o autoritate națională unică care să acționeze ca ghișeu unic pentru acești promotori se ocupă de eliberarea permiselor, a autorizațiilor. Trebuie să se stabilească termene limită clare pentru a reduce această perioadă de eliberare și trebuie să se grupeze mai multe etape din ceea ce privește eliberarea unui asemenea permis fără a trece dincolo de criteriile individuale. Deci nu este împotriva standardelor. Asemenea, evaluări de impact coordonate sunt foarte importante în contextele transfrontaliere. Iar aici trebuie să ne dăm uh, soluția, să ne dăm uh, silința, să eficientizăm procedurile naționale pentru a ajunge la un singur raport. Iar în felul acesta se poate reduce perioada de a pune în aplicare proiectelor. Doamnelor și domnilor eurodeputați, în felul acesta aveți o viziune primar în ceea ce privește raportul nostru de progres. În concluzie, aș vrea să spun următoarele. În calitate de coordonator european, ne-am ocupat intens în ultimii ani de analizarea și stabilirea unor rezervori de proiecte pentru aceste coridoare. E nevoie de multe investiții, cărora le putem face doar având un plan de investiții clar pentru toată Europa. După părerea noastră, Aici intră trei elemente. În primul rând, o componentă mare care să aducă împreună proiectele care aduc plus valoare, proiectele transfrontaliere care elimină legăturile lipsă sau uh, uh, blocajele. În al doilea rând e nevoie de instrumente financiare europene bine proiectate pentru a e vorba de proiectele care generează venituri și pentru care ar trebui să utilizăm aceste uh, proceduri de finanțare pentru proiectele care pot beneficia de împrumuturi bancare, pentru a spori capacitatea la porturi, la aeroporturi și în cele din urmă unele din proiectele TMT vor fi puse în, în aplicare cu finanțare mixă, publică și privată, nu? Iar posibilitatea de a folosi aceste finanțări mixte se referă la proiecte care nu se bazează numai pe granturi europene, dar care nu sunt uh, nici uh, uh, autonome, a doua perioadă a fost bine primită de cei care promovează aceste proiecte, iar instrumentul acesta specific uh, mixt ar trebui să devină un instrument permanent în viitor. Echilibrul acesta de instrumente financiare, de granturi, de instrumente mixte financiare ar fi un pas înainte pentru finanțarea noastră și să sperăm că ne vom bucura de susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție și fără să pierdem timpul, îi dau cuvântul acum domnului Groș. Vă rog, aveți cuvântul domnule Groș, 5 minute. Merci, <clears throat> Merci beaucoup, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea așadar să vă informez puțin în legătură cu avansarea coridoarelor și o să insist mai mult pe cel de care mă ocup eu. Suntem în al treilea plan de activitate de a treia generație pentru toate coridoarele. Se găsește o listă de proiecte inițiate care pot fi realizate pe viitor, într-un viitor uh, apropiat 2020 și uh, mai îndepărtat 2030. Important de asemenea, în aceste planuri de activitate pe care le puteți vedea, să vedeți um, criterii de performanță pe coridoare pe care le analizăm pentru a vedea cum avansează, pentru că plus valoarea coridorului, evident, este viziunea transfrontalieră, dar și să avem criterii comune europene acceptate de toată lumea. Așadar, acesta este un aspect important și al treilea la care ținem, să disociem limbajul legat de Connecting Europe Facility și TNT, să nu vorbim doar de bani, ci și de investiții economice, de investiții pentru climă și investiții în ce privește noile tehnologii, își spune, iată, aspecte care continuă să fie foarte importante. În orizontul 2030 sperăm să putem atinge 30 de milioane de... Nu, 13 milioane de locuri de muncă se corectează vorbitorul. În rețeaua principală, aspectele de climă <clears throat> vor fi subliniate de alți colegi. Dacă ne uităm acum la coridorul care începe în zona Hamburg și merge până la Atena și care e de interes pentru Cipru. Sunt 415 proiecte în 9 țări diferite, având în vedere că sunt mai multe coridoare care trec prin anumite țări. Aici avem 140 de proiecte. Ce e important este să știm că nu întotdeauna sunt proiecte foarte mari. Știu că unii colegi sunt interesați. Avem 82% dintre proiecte între 1 și 500 de milioane. Nu e abordarea cu proiectele foarte mari, e de asemenea o abordare diversificată în acest sens, plus valoare, evident. 74 proiecte sunt transfrontaliere și aproape 40% uh, se leagă de calea ferată, o să revin puțin mai târziu, ceea ce înseamnă că încet, uh, privește finanțarea directă, știți că global am angajat până la 92 92% dintre mijloacele disponibile pentru acest coridor reprezintă cam 2 miliarde de investiții directe în ce privește granturile. O să vedeți situații foarte interesante dacă e vorba de cale ferată aici, vedeți pe Orient East Med, părțile cu verde corespund criteriilor de performanță, iar cele cu roșu care încă mai trebuie realizate, același lucru o să găsiți și pentru alt coridor. Aici aș vrea să vă spun că am ajuns la un acord în baza lui Gezam Concept Elbe, care s-a discutat, s-a dezbătut în Germania, cu Cehia de asemenea, în sensul că Vrem și putem atinge un obiectiv de a menține navigația internă aici, știind că 2,50 metri criteriul de performanță pentru navigație internă trebuie neapărat respectată, că în abordarea noastră de coordonatori uneori suntem angajați în dialoguri de flexibilitate privind criteriile ce privește investițiile, să o găsiți în toate rapoartele și în toate proiectele care vă vor fi supuse atenție, o să găsiți o hartă care o să vă arate investițiile care se fac și în ce conto. Efectul socioeconomic, un capitol foarte important în ce privește coridoarele, având în vedere, după cum spuneam în introducere, că nu e doar finanțarea care ne interesează, ci și impactul asupra PIB-ului. Noi contăm pe o creștere uh, cu 570 miliarde până în 2030 și crearea de locuri de muncă, adiționalități extrem de importantă. În calitate de coordonator, aș spune că ne interesează și aspecte în afara finanțării și în special <clears throat> aspectul transfrontalier mă interesează foarte mult. Am făcut așadar o analiză a tuturor problemelor transfrontaliere, nu legate de finanțare, ci de tehnică, de exemplu, interoperabilitatea, pe de o parte, pe de alta, aspecte de aspecte operaționale sau de dezvoltare tehnică în unele regiuni. Pe postul transfrontalier o să găsiți o astfel de schemă care vă arată problemele. Mi se pare absurd și mi s-a părut absurd să se investească, de exemplu, un miliard pentru a câștiga o oră, în timp ce pe întregul coridor avem 10 ore de așteptare din motive administrative și operaționale la frontieră. Cred că în paralel cu ce facem, această abordare e la fel de importantă și, în fine, de ce noul CEF, după cum au spus noi colegi, unul, suntem pe drum cu proiecte de, de aproximativ 40 de miliarde. În al doilea rând, abordarea transfrontalieră rămâne una importantă în al treilea rând, va trebui pe viitor mai mult să vedem conexiunea între rețeaua centrală și rețeaua cuprinzătoare și nodurile urbane rămân aspecte foarte importante când plecăm de la principiul că 80% dintre cetățeni sunt în aceste zone urbane și, în fine, dar mai puțin important să ne dăm seama, după cum au spus colegii, în ce privește finanțarea, în special la căi ferate și navigarea internă, fără finanțare directă, unele proiecte nu se pot realiza și fără finanțare directă în domeniul transfrontalier țările nu pot să facă. Iată de ce acest instrument e mai mult decât important și are viitor pentru transport și din punct de vedere economic și uh, în fața problemelor climatice de care ne lovim. Mulțumesc, domnule Groș. Continuă. Domnul Venc, aveți cuvântul. 5 de 5 minute. Doamna președinte stimați membrii Parlamentului, am plăcerea în această după-amiază să comentez, să vă spun unde ne aflăm cu celebrul program um, sau proiecte RTMS. Multă lume a auzit despre el, dar puțin știu exact despre ce e vorba. Aș vrea să spun că, de fapt, vorbim despre ceva extrem de concret, în sensul că astăzi numărul de kilometri echipați cu sistemul RTMS este cam 4.000. Pentru 2023 proiectăm să echipăm cam 70.000 de kilometri. 17 se corectează vorbitor. Principala realizare este că de fapt am înlocuit 23 de sisteme diferite din Uniunea Europeană cu un singur sistem, ceea ce e acceptat și convenit acum de toate statele membre acceptat ca fiind sistemul unic european de semnalizare. Avem specificații stabile. O să auziți despre baseline 3, dar am ținut cont și de faptul că unele dintre statele membre au făcut investiții în baseline 2 și compatibilitatea între baseline 3, sistemul standard și baseline 2 a fost avută în vedere în ce privește implementarea dumneavoastră ați decis de fapt să dați sau să adoptați pilonul tehnic al celui de-al patrulea pilon feroviar pentru a sprijini implementarea specificațiilor RTMS și să măriți puterile, competențele agenției pentru a-l implementa și interoperabilitatea. Al treilea element pe care l-am făcut pentru a fi sigur și a crea probabilitatea realizării este să avem un plan de instalare realist european cu obiective foarte ambițioase care trebuie realizate într-un anumit calendar și avem de asemenea și un plan de acțiune detaliat în care urmărim ce se implementează, ce e planificat și până la ce termen limit ar trebui realizat. Un alt lucru pe care l-am făcut, pentru că nu e vorba doar din punct de vedere tehnic, ci și din punct de vedere financiar, avem cazuri financiare care justifică investițiile în coridor. Înțeleg că unele state membre au probleme în sensul de a vedea rentabilitatea <clears throat> la nivel de stat membru, dar la nivel de coridor putem justifica investițiile care se propun. Care sunt beneficiile pe care ni le dorim? Mai întâi, așteptăm o capacitate mai mare prin introducerea acestui sistem. Cu 10 ani în urmă, când am început, am vorbit despre o creștere cu 40-50% a capacității. Acum putem spune că avem între 30 și 40%, dacă nu chiar mai mult. În al doilea rând, o mare fiabilitate, punctualitate. Am văzut în unele cazuri, de exemplu, legătura Berlin-München care s-a introdus unde fiabilitatea e mult mai mare decât cu sistemul anterior. Am redus costurile de întreținere. Dacă ne uităm la anumite specificații legate de baseline 3, putem elimina toate investițiile laterale necesare pentru semnalizare și îmbunătățim semnificativ siguranța. Nu vorbim de 2 sau 3%, e vorba de cifre mult mai mari. Un alt lucru asupra care vreau să insist, desigur că vorbim despre investiții uriașe. Domnul Groș a vorbit despre propriul coridor, același lucru e valabil pentru toate coridoarele. În ce privește ce trebuie să facem la interoperabilitate, desigur că avem sistemul RTMS, un factor al interoperabilității, dar putem face foarte mult și cu alte măsuri care nu costă sumele foarte mari aici, de aici, la alte investiții care să îmbunătățească semnificativ interoperabilitatea. Mă refer la elemente transfrontaliere, la proceduri de autorizare, de ce trebuie să parcurgem o procedură greoaie de autorizare pentru a trece din Franța în Germania sau din Germania în Belgia sau seria de jos legătura cu trenurile. Dacă în medie avem trenuri de 400-450 de metri lungime, cu investiții minore putem ajunge până la 740, ceea ce o productivitate directă. O reducere directă a costurilor. Sunt diverse realizări uriașe pe care le putem introduce în plan. Prin urmare, suntem într-o etapă de importanță deosebită, critică și dacă ar fi să insist asupra ceva cu dumneavoastră, membrii Parlamentului, dați-ne mijloacele să avansăm pentru a realiza ce ne-am planificat până în 2023. De ce? Pentru că vrem să arătăm că din punct de vedere tehnic și operațional acest sistem funcționează, dă rezultatele scontate și ne așteptăm apoi ca după până în 2030 pe aceste coridoare să implementăm pentru că vom avea experiența acumulată în perioada 2018-2023. Iată cele trei puncte importante pentru a avansa. Avem un proiect excelent care va uni Uniunea Europeană. Vom îmbunătăți semnificativ mobilitatea și economia pentru că are un impact și asupra transportului de mărfuri. Haideți să avansăm pentru că știm ce facem, știm în ce direcție ne îndreptăm și știm când trebuie să fie gata. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum, doamna Trotman, 5 minute. Intervenție fără microfon. Microfon pentru vorbitoare. Microfon. Um, pentru a începe acest uh, proiect uh, Rail Baltica uh, s-a ratificat un acord interguvernamental între statele baltice și începutul fazei de proiectare și adaptare pentru noi construcții în statele baltice. Am avut un sprijin financiar de 1,6 exact. miliarde finanțare CEF alocată statelor Baltice și Poloniei pentru această infrastructură la 3,1 miliarde de finanțare CEF. La Amsterdam, în ce privește cluzele, activitățile sunt în derulare. Dacă vă duceți să vizitați, puteți vedea cum avansează lucrările. Avem multe proiecte inovatoare de-a lungul coridorului, 23 de proiecte din 78, ceea ce arată că acest coridor e cu adevărat consacrat inovării și am putea de asemenea vedea că acest coridor are un efect uh, de consolidare a aspectului economic, a dimensiunii economice, efect asupra locurilor de muncă, 2 milioane de locuri de muncă pe an până în 2030 și vedem de asemenea că coridoarele pot încuraja inovarea preluând uh, provocările tehnologice. Coridorul TNT poate aplica soluții inovatoare într-o manieră coordonată, coerentă, dincolo de frontiere. Am decis numărul de proiecte emblematice legate de ITS, siguranța rutieră, transport durabil de mărfuri, de exemplu, în diverse coridoare, pentru a dezvolta împreună <clears throat> noile elemente tehnologice și organizatorice ca soluții. Nodurile urbane au un progres și mai uh, rapid cu soluții curate, servesc de laboratoare pentru carburanți alternative, elemente digitale, mobilitate integrată, logistică în materie de marfă, tehnologii inovatoare, organizare, șofate, automatizat și așa mai departe sigur pentru a utiliza spațiul puțin disponibil urban într-o manieră cât mai inteligentă, e o cooperare foarte bună între orașe și regiuni. Putem lua exemplul carburanților uh, alternativi ca infrastructură. În perioada desfășurării acestei uh, <clears throat> rețele, coridoarele TNT pot facilita pe baza politicii și legislației uh, care e vigoare pentru a profita de finanțarea europeană, legând de piața autovehiculelor și evoluțiile din statele membre. După ce am câștigat experiență prin atât de multe proiecte bilaterale pentru instalarea de infrastructură și vehicule curate, a venit momentul să avem o perspectivă mai largă pentru a asigura o mobilitate cu emisii reduse în Uniunea Europeană. Am trei exemple în acest sens. Europe instalarea de 340 de sisteme de încărcare în 13 state membre pe toate coridoarele principale puse în mișcare de coridorul Orient East Med cu un efect de pârghie pentru inițiativa mai mare în 23 de state europene, Mega I 200 de stații de ultraîncărcare în 30 de zone metropolitane mare, în 13 state membre pe coridoarele uh, și în rețeaua principală cu infrastructura de încărcare și operatorii în domeniu cu un efect de pârghie pentru inițiative mai mari în 20 de state membre. Și Remed Bush de la Rotterdam, o contribuție la instalarea unui sistem complet de baterii electrice în nodul uh, urban uh, <clears throat> Rotterdam cu un parc de autobuze cu emisii zero. Aceste trei proiecte sunt acum în acorduri de grant, în procedura de semnare a acordului. La ce ne așteptăm de la CEF? Transportul joacă un rol crucial pentru proiecte durabile transfrontaliere, 40 pe coridorul meu. a trebuie menținută dacă vrem să ne atingem obiectivele comune pentru <clears throat> un sistem de transport european inteligent, durabil. Viitoarea dezvoltare CEF ar trebui să fie în beneficiul acestor obiective de politică ca proiecte emblematice um, combinarea CEF cu alte instrumente europene, cum ar fi EFSI, poate fi utilă pentru anumite proiecte care generează venituri pe termen scurt sau mediu, inclusiv prin desfășurarea de soluții inovatoare. Apoi proiecte sau promotori non-tradiționali, cum ar fi industria transportului, furnizori de energie, servicii de mobilitate, industria logistică, deschid noi perspective pentru sisteme de finanțare inovatoare cu actori publici și privați. Cam asta doream să vă spun. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Președinta, mulțumesc foarte mult. Doamna Trotman, ultima intervenție, 5 minute. Domnul Balaș, dacă am înțeles bine, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamna președintă. Eu răspund de coridorul din partea dintre Marea Nordului și Mediterana, care începe de la Edinburgh și Glasgow și ajunge până la Marseille. Și trece pe lângă Paris și se leagă și de Olanda și Belgia și Luxemburg. Este o zonă foarte densă pentru că aceste șase state membre reprezintă 20% din populație și mă refer aici la UE28 și 26% din PIB, ceea ce se și reflectă în lungimea conectărilor uh, efective. Deci e vorba de o regiune care include aproape 7.000 de kilometri de cale ferată și aproape 4.000 de kilometri de căi navigabile, 21 de porturi <coughs> majore și 25 de porturi interne. Avem un plan de lucru foarte ambițios, tocmai am uh, finalizat al treilea proiect de lucru care conține 350 de proiecte separate și se apropie ca valoare de 17 miliarde de euro. Principalele probleme, pentru a vă da câteva exemple, conectarea proiectele care vizează și Sena, actualizarea proiectelor de la Dunkirk din Belgia și cu Olanda pentru a crea o rețea eficientă fluvială transfrontalieră, conectarea porturilor, conectări maritime și așa mai departe. Trebuie să știți că este în mare parte un proiect um, pe căi navigabile interne și uh, porturi uh, la mare. Multimodalitatea este foarte importantă și aceasta aduce și noi dimensiuni și noi rezultate pentru activitatea noastră și mie și mie o idee foarte dragă. Și iată, pentru prima dată în uh, istoria proiectelor de transport europene lucrăm foarte strâns cu transportul de marfă, aeroporturi, chiar și conducte, toate celelalte tipuri de infrastructură și avem în vedere și interconectori între uh, rețele uh, stradale și căi navigabile interne, de asemenea și conectarea porturilor cu restul. Obiectivele sunt diferite. Multimodalitatea include interfețe moderne, inclusiv cu ticketing uh, inteligent, uh, alternative modale cu acces uh, egal pentru toată lumea, decongestionare, trecerea transportului de la uh, Uh, șosea, către căi ferate, către căi navigabile interne și așa mai departe. Și de asemenea avem uh, <clears throat> noduri uh, modale, în special în zonele um, <clears throat> orașelor și de asemenea ne preocupă foarte mult și protecția mediului. Anul 2018 este anul multimodal pentru DG Move, ceea ce accentuează acest aspect foarte important. Permiteți-mi să închei cu una din preocupările noastre majore, care este unică, nu doar în istoria UE, dar și a proiectelor de transport și mă refer la Marea Neagră. Reprezent aici uh, singurul uh, coridor care include Regatul Unit și e vorba de Brexit, îmi cer scuze, nu de Marea Neagră și datorită faptului că negocierile pe Brexit uh, merg uh, și în această direcție, trebuie să vedem cum să evităm noi obstacole, în special în ceea ce privește granița cu Irlanda, cum anume să îmbunătățim chiar uh, legăturile între Irlanda și restul Europei de pe continent, uh, cum să combinăm, și asta împreună cu colegul Brian Simpson, autostrăzile marilor și încercăm, în pofida tuturor dificultăților, să afirmăm că integralitatea acestui coridor trebuie menținută cât se poate de mult, de sigur și în funcție de aranjamentele financiare viitoare între Regatul Unit și restul UE. Construim viitorul și încercăm să facem punte nu doar peste astfel de dificultăți, ci și peste dificultăți diferitele schimbări de guverne, pentru că noi reprezentăm un uh, proiect pe termen lung, iar acest coridor este un bun exemplu în acest sens. Și, în ultimul rând, e vorba de un coridor care se interconectează cu alte patru coridoare majore în zona cea mai populată și cea mai industrializată din Europa. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, monsieur! Mulțumesc foarte mult, domnul Balas. O să dăm, deschidem imediat dezbaterea cu membrii noștri și voi începe cu Vin van der Kamp. Uh, o să-mi cer scuze pentru că trebuie să mă duc la Comisia Ocuparea Forței de Muncă. Trebuie să vorbim acolo despre un progres, dar vicepreședintele nostru, domnul Riche, va conduce dezbaterea până mă întorc eu. Deci, <clears throat> are cuvântul domnul Vin van der Kamp, imediat, Patru minute cel mult. Vă rog. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să spun că este întotdeauna o onoare să avem această posibilitate de a îi asculta pe coordonatorii pentru proiectele TNT, care reprezintă cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Uniunea Europeană. Și probabil grupul coordonatorilor este uh, chiar mai important decât uh, Comisia Europeană. Dacă mă gândesc la ceea ce a spus uh, domnul Balas, guvernele trec, dar coordonatorii rămân. Uh, și cred că um, această prezentare pe care a susținut-o este una foarte importantă. Uniunea Europeană și se vorbește mult de Uniunea Europeană, însă nu se vorbește suficient de aceste proiecte. Atunci când m-am ocupat pentru prima dată de TNT, se vorbea de căi ferate și de autostrăzi. Dar uh, ulterior s-a ajuns și la mobilitate și digitalizare. Ni- nimeni nu a vorbit însă de transport ca un serviciu. Săptămâna trecută am votat uh, raportul din proprie inițiativă în ceea ce privește CITES și acolo se vorbește de transport ca despre un serviciu. Și atunci când se vorbește despre un serviciu, se vorbește de infrastructură, de orașe, dar nu numai. Și trebuie să spun că unul dintre coordonatori a vorbit tocmai despre acest lucru. Aș dori să mulțumesc domnului Bodevic pentru raportul asupra progreselor înregistrate. Sunt uh, perfect de acord cu ceea ce a spus. Procedurile trebuie simplificate. Personal, uh, acordările de subvenții pentru proiectele TNT trebuie de asemenea să stabilească aceste elemente. Multe proiecte rămân blocate datorită procedurilor. Iar apoi, în ceea ce privește fondurile, mm, mm, sunt ele utile pentru acest coridor sau nu? Care este situația exactă? Și apoi, și mai important, este uh, în această după amiază și discuția cu privire la cadrul financiar. Cred că e un lobby optim care se poate face pe lângă statele membre. S-a vorbit deja cu doamna Merkel în această privință și vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați, doamna Trautmann, ați vorbit cu domnul Macron și fiecare dintre dumneavoastră cu uh, șefii guvernelor din țările dumneavoastră? Și întreb uh, același lucru, le întreb același lucru și pe domnul Groș. Dacă ministrii finanțelor nu ne ajută, nu o să ajungem nicăieri. Deci avem nevoie de lobby la nivel național pentru CFM. Pentru că, iată, sunt proiecte extraordinare și aici trebuie să ne gândim și la fondurile regionale. Apoi, domnule Fink, RTMS este un proiect splendid, însă trebuie să spunem că se aduc multe critici pentru modul lent în care se desfășoară. În uh, țările de jos, uh, acest proiect uh, este foarte lent. Avem nevoie de o interfață cu Germania pentru a putea accelera lucrările. Prin urmare, este foarte important să lucrăm la calendarul de punere în aplicare. Apoi, doamnă Trautmann. Cum se face că au existat probleme în ceea ce privește bugetul. Iar în ceea ce privește Brexit-ul, sunt de acord cu domnul Balas. În ceea ce privește proiectele TNT, trebuie să urmărim în continuare aceste proiecte. Poate eventual să vorbim și cu domnul Barnier. S-a spus că 2018 este anul multimodalității. Este important să ne gândim la toate proiectele în acest domeniu. Mă refer la Elveția și la tunelul Gotthard. Acolo este prevăzut un uh, tarif uh, pentru pentru operatorii de transport de 323 și operatorii totuși uh, acceptă. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, a spus domnul Van de Camp cam jumătate din ce trebuia spus. Le mulțumesc prezentatorilor pentru prezentările făcute, apoi domnului Sechi și domnului Bodevic sunt cei care se referă în primul rând se referă în primul rând la sursele de finanțare, vreau să le pun o întrebare. Pe lângă ceea ce știm, mai există și altceva ca să putem găsi bani pentru transport acum, în acest moment, pentru că în fiecare din chestiunile care s-au adus în discuție, Eurovinieta și așa mai departe, știm că sunt extrem de multe probleme care nu provin numai din Eurovinietă, ci din multe alte chestiuni, cum ar fi principiul poluatorul plătește. În al doilea rând, suntem foarte siguri că există o plusvaloare, dar aici, la Parlament, când se vorbește de două proiecte de viitor pentru Europa după 2020, Erasmus Plus și Orizont 2020, eu am înaintat un amendament pentru CEF, dar realmente nu există convingerea foarte clară nici măcar între colegi că plusvaloarea aceasta este reală, legată de această procedură nouă, importantă, eu știu, care implică coordonatorul și cooperă, cei care cooperează la nivelul CEF. Aș vrea, dori să știm cum vă putem ajuta apoi. V-ați referit la Brexit. Toată lumea spune că nu o să primim bugetul 100%, dar se pare că, eu știu, situația se schimbă în favoarea mai unui grad scăzut de austeritate. Aș dori să vă pun o întrebare. Vi se pare că poate ar trebui și dumneavoastră, care cunoașteți chestiunea mult mai bine, să vă gândiți că dincolo de banii care pot fi obținuți, ar fi nevoie să obligăm Consiliul să ne dea cu anticipație o serie întreagă din chestiunile la care v-ați referit și anume legislația transfrontalieră care să oblige faptul că proiectele europene să aibă formate europene care să fie dincolo de legislația națională, dar să fie obligatoriu. Iar în ceea ce privește banii neutilizați, care ar trebui să fie returnați la statele membre. Ar trebui să se returneze la CEF și să fie folosiți uh, la acel nivel. Apoi, în al treilea rând, la EFSI. Tot ce propuneri ar fi ca o parte importantă din bani să fie uh, canalizați către transport sau infrastructură de transport. Apoi, ajutorul de stat în ce manieră am putea să echilibrăm ajutoarele de stat care sunt adresate proiectelor europene, astfel încât să se flexibilizeze contribuția aceasta. Iar pentru țările în care au o problemă legată de deficit, nu numai Spania, ci și Franța are o problemă de deficit. Ar trebui ca în negocierile cu Consiliul să uh, Uh, se ceară o regulă de aur ca investițiile obligatorii care trebuie făcute în aceste proiecte să nu fie calculate în deficitul excesiv al statelor respective. Deci poate că ar trebui să începem să cerem nu numai bani, pentru că sunt puțini, ci uh, ajutorul Consiliului pentru punerea în aplicare a proiectelor pentru că știm că, deși sunt mulți bani, sunt chestiuni care nu se vor pune în aplicare pentru că e o problemă de afectare. Și încă ceva legat de viitor. E ceva de care n-am ținut cont. Avem un exemplu din Granada. Cred că era vorba de un tunel. Sumele afectate pentru uh, lucrările europene lasă fără mobilitate unele teritorii. Și chestia asta durează ani în șir. Și credeți că ar trebui să contabilizăm nevoile astfel încât să nu să fie afectată grav mobilitatea, dacă e vorba de coridori, coridoare feroviare sau coridoare fluviale și pe de altă parte întreținerea. Cineva trebuie să spună foarte clar cât costă uh, întreținerea acestor coridoare europene. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Ines. Gezin Meissner are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că nu am putut participa la o parte din prezentări. Astăzi trebuia să fiu vorbitoare la o conferință cu privire la căile navigabile pe care a trebuit să o onorez. De aceea, Um, n-am să pot formula foarte multe întrebări. Poate că tu, Dominic, vei putea face acest lucru în locul meu pentru calitate de coordonator al de. Pentru doamna Trautman, totuși avea o întrebare pentru că mă interesează acest uh, coridor care unește Baltica cu Mediterana. Dacă sunteți mulțumită cu situația de fapt, am analizat uh, situația și cu o delegație TRAN. Știu că <clears throat> și de acolo se dorește uh, realizarea unei legături uh, de căi ferate de mare viteză pe viitor. Pe RTMS, din păcate, domnule Fink, n-am putut asculta prezentarea dumneavoastră, dar pe mine m-a interesat foarte mult acest subiect întotdeauna și odată care este situația cu Germania. Dacă progresele sunt suficiente, pentru că știu că Germania nu a avut întotdeauna o atitudine extrem de pozitivă față de RTMS. Știu că Austria este mai bine dezvoltată în această privință decât Bavaria. Vrem să știu dacă s-au uh, mai recuperat din degalaje și, în al doilea rând, legat de Brexit, știu că acest um, proiect încă nu este implementat peste tot și în ce măsură Brexit, unde eu în paranteză fie spus, uh, mă gândesc că totuși s-ar mai putea renunța la el, dar dacă va veni, este posibil să existe uh, probleme cu căile ferate din Regatul Unit, pentru că acolo nu se vor continua lucrările. Și rămân tot la Regatul Unit uh, și vă întreb, domnule și dumneavoastră lucrați direct uh, acolo cu Regatul Unit și dacă vine Brexitul, acest coridor va fi întrerupt complet și doar din perspectiva transportului am putea uh, spune că Brexitul este imposibil pentru că ar fi această întrerupere. Vă întreb însă în ce măsură considerați că dorințele Irlandei de a putea folosi căile de transport prin Regatul Unit fără a avea probleme suplimentare ar putea fi realizabile. Eu cred că nu există o soluție, dar știu că Irlanda are un interes foarte mare în acest sens. Am să mă opresc aici. Nu mi-am epuizat cele 5 minute, dar dați-mi faptul că n-am putut asista la majoritatea prezentărilor, mă voi opri aici. Mulțumesc, Gezin. Peter Green, 5 minute. Nu, Michael Corbett. Mă scuzați, Michael. Michael Kramer. Ja, ich möchte mich zu... Mulțumesc. În primul rând aș dori și eu să mulțumesc pentru prezentări și să fac și un pic de autocritică sau să ne fac autocritica pentru faptul că nu sunt prezent prea mulți deputați pentru a asculta aceste prezentări pentru că, de fapt, toate țările sunt afectate cheltuim uh, mulți bani, dumneavoastră vă angajați mult și iată, feedback-ul nu este pe măsură. În al doilea rând, întreb dacă există o coordonare și între coordonatori. Pentru că unele proiecte doar se suprapun. Întreb în ce măsură funcționează cooperarea. Poate ne puteți da câte elemente și în acest sens, pentru că anterior criticasem acest lucru. Și în al treilea rând, știm că pentru proiecte de infrastructură noi, există bani uh, europeni, dar pentru întreținere apar probleme. Și, practic, din banii europeni se fac doar investiții pentru construcții, dar nu și pentru întreținere și multe state membre nu au banii necesari pentru a întreține așa cum trebuie anumite infrastructuri pentru ca acestea să fie și folosite. Apoi, în ceea ce privește Eurovinieta, cu bani europeni finanțăm uh, și unele proiecte de autostrăzi, dar uh, nu există acolo pe acele segmente și vinietă sau taxă de drum. Care este situația? Se ține cont de acest principiu evaluatorul uh, plătește și Elveția ne arată același lucru, acest lucru cum uh, se poate trece pe căile ferate dacă pentru um, stră se percepe o vinietă de trei ori mai scumpă. Domnul Bodevici, eu am înțeles că domnul Juncker ar fi spus cehilor că nu sunt uh, de mare interes proiectele de mediu rezolvăm noi cumva. Am făcut trei solicitări, am vrut să vorbesc cu domnul Veller, cred că este o problemă extrem de sensibilă și dacă e adevărat că Comisia își încalcă propria legislație, atunci este grav. Ne puteți da mai multe informații în acest sens, pentru că m-ar interesa foarte mult. Matiu Groș, 30 20% căi ferate e cam puțin. Cum putem să ne ajungem, atingem în aceste condiții obiectivele climatice? Pentru că dacă investim în continuare în străzi, nu o să ne atingem niciodată aceste obiective. Și mai ales acolo unde e vorba de probleme transfrontaliere, aici lucrurile, în opinia mea, nu țin doar de tehnică, ci și de voință politică și de preț. Dacă vreau să plec cu trenul de la Gorzilici, prețul e foarte mic, dar dacă trec granița până la Gărliț, atunci uh, e dublu. Deci, practic, datorită prețului, uh, împiedic un contact uh, transfrontalier, ceea ce nu se potrivește cu obiectivele europene. Girling, da, mă bucur, kilometri realizați și iată și modernizarea s-a făcut, asta mm, mai ales în ceea ce privește RTMS, unde existaseră multe diferențe. S-a clarificat între timp faptul că Eurostat și ERA să nu mai invoce principiile lor egoiste și să nu, mai, să nu dea departe informațiile. S-au clarificat acum lucrurile, cum că atât Eurostat cât și ERA lucrează împreună în acest sens și putem beneficia de toate informațiile. În Germania am avut o problemă majoră cu Berlin-München, a fost o problemă uh, Um, pentru RTMS. Cred că lucrurile s-au rezolvat, dar aș, mi-aș dori mai multe informații. Catherine Trautmann, Rail Baltica. Rail Baltica mă interesează foarte mult. Înțeleg că toate contractele au fost încheiate. S-a decis uh, traseul pentru că la început uh, au existat anumite îndoieli. Întreb dacă trece și prin Pernu acum uh, această linie. Domnule Peter Balas. 70% căi navigabile interne și porturi uh, este foarte importantă. Aș fi avut întrebări și legate de Brexit, dar nu vreau să le repet pentru că au fost abordate deja. Mulțumesc încă o dată și pentru prezentări și în orice caz vom urmări situația în continuare. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor coordonatorilor. Am ascultat cu atenție prezentările și vreau să pun câteva întrebări legate de vecinătatea Uniunii Europene. Am vorbit despre obstacolele și rezolvarea obstacolelor între statele membre, dar acum mă interesează aspectul mai larg, și anume vecinii, mai ales țările din parteneriatul estic sau din Balcanii Occidentali. Pe asta aș vrea să mă concentrez cu întrebările pe care le voi pune adresate domnului Groș, doamnei Trautmann, pentru că acestea sunt cele două coridoare legate de regiunile respective. În primul rând, Balcanii de Vest. Ne amintim cu toții că, dacă mi-aduc și eu bine aminte, s-a aprobat uh, o extindere a rețelei transeuropene de transport uh, în uh, Balcanii de Occidentali s-a făcut la Viena sub umbrela procesului de la Berlin, așa numitul proces de la Berlin. A fost o, un gest uh, bine primit uh, pentru întreaga regiune, dar dumneavoastră coordonatorii, ce ne puteți spune despre starea de fapt, au avut loc îmbunătățiri în zona Balcanilor Occidentali în ceea ce privește coridorul acesta, la fel și pentru parteneriatul de est. Au fost idei frumoase legate de Ucraina sau Moldova. Ce ați constatat dumneavoastră în teren când ați vorbit cu cei interesați sau cu administrațiile din statele respective? Aproape că am uitat o chestiune. Se zvonea la un moment dat că e nevoie să se extindă mandatul dumneavoastră către, pentru statele din Balcanii Occidentali. Și mi-aduc aminte, domnule Groș, că îmi spuneați odată că, de fapt, Comisia spunea că e o chestiune tehnică care trebuie cumva uh, să ducă la adaptarea, nu? mandatului dumneavoastră pentru a permite extinderea jurisdicției dumneavoastră. S-a întâmplat acest lucru? Pentru că nu mai știu, am pierdut acest lucru din vedere. Și mai am o întrebare pentru domnului Vink, pen, pentru ERTMS. Știm că sunt diferențe între vechile și noile state membre în ce privește chestiunile legate de transport dar când vorbim de sistemul de gestionare a transportului feroviar european uh, și relația dintre țările din estul și vestul Europei, statele membre, ce se întâmplă în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor din acest sistem comun de gestionare? Mulțumesc. Trei minute, domnul Kirkuțc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să repet cele spuse de domnul Van der Kamp. Sunt de, col, de acord cu ce a spus. Mulțumesc prezentatorilor. În acești ultimi ani, Grecia uh, a lăsat deoparte rețeaua feroviară în favoarea rețelei rutiere. Eh, există și o situație clară de clientelism la nivelul gu guvernamental, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Ia, avem acum investitori chinezi, germani în porturi, în diversele gări. Avem din nou proiecte pentru a avea o conexiune între Salonic și Alexandropolis până în Bulgaria. Deci sunt schimbări importante și o conexiune între Dunăre și râul Axios în Grecia. Deci sunt mai multe proiecte care sunt de interes pentru investitorii privați. Cum spuneam, sunt pe cale să se producă schimbări. În trecut treceau, eu știu, trenurile, eu știu, și domnul Kramer spunea mai devreme și avea dreptate, uh, că le neglijăm. Dar dacă vrem să ne deplasăm, ar fi bine să ne deplasăm cu trenul. Cum spuneam, sunt pe care să producă schimbări. Iar coridoarele acestea, descrise de domnul Groș, trebuie să fie susținute, trebuie să putem să trecem de aceste întârzieri, să le depășim și să facem față birocrației omniprezente. Iar în ce privește regiunea Balcanilor Occidentali, mulțumită Uniunii Europene, vedem că suntem pe cale să găsim o soluție la problema pe care o aveam cu fosta Republică um, Iugoslavă în ce privește democrația și să depășim starea de iredentism, eu știu, și problemele din Albania uh, și problemele din, de natură economică. Deci suntem pe cale să contribuim uh, și să acordăm un ajutor Uniunii Europene în ceea ce privește eforturile. Sigur că țările din Uniunea, din uh, Balcanii de Vest sunt prioritare pentru Europa și le dorim ca parte a Uniunii Europene, iar întârzierile din România și din Bulgaria în ceea ce privește conexiunile cu Grecia vor fi depășite. Mulțumesc pentru prezența aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Voi fi ultimul care iau cuvântul înainte să dau cuvântul prezentatorilor. Am și eu câteva întrebări de pus. Și apropo de finanțare, întrebarea se adresează domnului Bodevic și Sechi. Ați insistat asupra uh, importanței uh, regulamentelor interne și externe asupra ceea ce se întâmplă pe piețele financiare toți colegii și-au exprimat neliniștea legată de volumul de subvenții pe care le-am putea menține în acest cadru și sunt de acord cu această neliniște, ținând cont de constrângerile exprimate din punct de vedere al volumului finanțării. Vreau să subliniez două lucruri. Finanțarea infrastructurilor de transport Finanțarea europeană a infrastructurii de transport e policiclică, adică există diverse fonduri europene, fondurile regionale, atât pentru coeziune cât și pentru RDF. Există deci mai multe maniere de finanțare cu bani europeni și aici se pune problema guvernanței, care este extrem de importantă. Iar poziția noastră de coordonatori este să vedeți cine coordonează situația. Și am impresia că nu există coordonare pentru că guvernanța la facilitatea de conectare a Europei este centralizată, e vorba de o agenție europeană, pe câte vreme guvernanța descentralizată a fondurilor europene este la nivelul statelor membre. Iar întrebarea mea este cum se poate coordona situația. Și am văzut acest lucru. Când există o diferență de eficiență între gestiunea centralizată și gestiunea descentralizată. Ideea că, eu știu, impresia că Europa plătește la mai multe ghișee mm, nu e tocmai ok. Deci că banii ăștia trec prin canale de guvernanță dif- diferite. Care e poziția dumneavoastră de coordonator din acest punct de vedere? Cred că este absolut esențial. La ultimul cadru financiar, cei care s-au ocupat uh, de acest cadru financiar au suprimat pur și simplu capacitatea de finanțare a infrastructurii de transport prin fondurile ERDF, ceea ce mi se pare o nebunie N-a avut nimeni nimic de spus din alte puncte de vedere. Aș vrea să știu dacă în acest ansamblu de finanțare lucrurile vor merge în toate uh, sensurile. Apoi, în ceea ce privește sistemul de gestiune european a transportului feroviar, circuitele la care v-ați referat ați, ați subliniat foarte bine faptul că acolo era o problemă de investiții investiții în domeniul feroviar unde să obțin profituri. Ați uh, avut parte de parteneriate private din această privință, ținând cont de sporirea capacităților și sporirea performanței în ceea ce privește serviciile. Pentru că uh, dacă crește cu 30% capacitatea, asta înseamnă foarte mulți bani. Deci finanțarea pentru domeniul fieroviar uh, trebuie să aibă o viziune oarecum diferită. Și o altă întrebare, finanțarea materialului uh, îmbarcat. Insistă toți operatorii de transport asupra acestei chestiuni. Și de nu s-a ținut cont de acest element până acum. Aveți ceva de spus uh, din acest punct de vedere? Și încă o întrebare, baseline, linia de bază, 1, 2 sau 3? Nu, toți operatorii spun că la nivelul 2 sunt stabilizați ce se întâmplă, 2 și 3 sunt compatibile, oare la un moment dat uh, se, vor, uh, se va pune capăt cheltuielilor? E vorba de mari operatori care așteaptă linia de bază 6 ca să știe dacă se angajează. Și o întrebare pentru doamna Trautmann. Ce crede despre propunerile care vin din Est privind țările baltice pentru infrastructură feroviară pe uh, malul uh, stâng față de Rusia, care ar fi pe teritoriul european. Infrastructurile cu hidrogen din Europa de Nord, care fac parte din această rețea. Și ultima întrebare pentru domnul Balaș. Există raport de lucru cu echipa Barnier? în sensul că dumneavoastră ă, cu echipa Brexit sau invers. Cine anume ne poate spune mai multe despre acest subiect? Mulțumesc. Monsieur Domnul Kramer, um, aveți uh, un minut, dacă am înțeles bine. Intervenție fără microfon în sală. Un minut, un minut fără microfon, nu. Șeful de la CFR-ul german, domnul Grube, spunea că avem 10.000 de kilometri RTMS în Europa, dar nicio locomotivă care să poată merge pe acestea. Acum toate locomotivele pot merge pe această rețea de 17.000 de kilometri sau mai există diferențe? No. Da, merci. Așadar, mulțumesc, domnule Compero, pentru întrebare. Mă adresez acum coordonatorilor, o să le dăm cuvântul timp de patru minute fiecare, știu că e arbitrar, dar așa stau lucrurile, în care pot răspunde la întrebările adresate mai direct și să facă niște ultime observații. Încep cu finanțiștii, domnul Bodeven. Intervenții fără microfon și aveți cuvântul. Beginne ich damit äh, mit den Fragen. Am să încep atunci cu întrebările care mi-au fost uh, adresate direct. Domnului Ivan Camp, uh, foarte pe scurt, uh, și mm, din EFSI există proiecte pe transport, dar din punctul nostru de vedere mult prea puține, pentru că EFSI există foarte multe proiecte în domeniul energiei, dar prea puțin în transport. Dar există și multe IMM-uri implicate acolo și uh, Uh, da, e adevărat că ideea acestor corelări între fonduri ar trebui mai mult explorată și același lucru și în ceea ce privește uh, coridorul Baltic. Până în 2032 avem necesar de 50 de miliarde uh, Acum am avut uh, în această perioadă 23 uh, de miliarde prin CEF și avem și o cotă de finanțare a statelor membre prevăzută. Dacă am pleca de la aceeași sumă cu aceeași cofinanțare, finanțare am avea totuși doar un factor de 1 la 5. Deci avem nevoie de o finanțare foarte stabilă pentru CEF sper că mai mult decât în momentul de față, însă știm că negocierile și datorită Brexitului și altor teme sunt foarte dificile. Aș dori să-i spun și doamnei Ayala Sender că avem un rezultat excelent, 97% absorpție, este aproape vârful uh, ce s-a realizat și pentru ce s-a investit avem o importanță macroeconomică aproape dublă. Și ajung la următoarea întrebare, colaborare transfrontalieră. Da, trebuie să facem acest lucru pentru că problema principală o reprezintă sincronizarea permeabilității rețelelor. De aceea domnului Kramer, nu, eu n-am auzit acest zvon, vă spun foarte clar, însă o cerință este foarte clar uh, și s-a descris și în stadiul de obținerea permiselor, este că acele proiecte care au uh, luat naștere datorită unor uh, proiecte europene trebuie facilitate și tocmai în ceea ce privește obținerea permiselor e nevoie de reguli mai clare, pentru că problema între Cehia și Austria nu se referă doar la chestiuni ecologice, ci pentru că este vorba de o evaluare extrem de complexă unde fiecare chestiune este evaluată de trei ori. Asta duce la aceste tergiversări și de aceea propunem uh, reglementări foarte clare, cu standarde ridicate, dar clare. Apoi, legat de întrebarea dacă există o coordonare a coordonatorilor, da, avem o serie întreagă de coridoare care în parte se suprapun cu alte coridoare și procedura normală este ca atunci când uh, au loc discuții în acest sens să participă coordonatorii vizați și dacă nu sunt uh, în măsură, din motive de timp, să facă acest lucru. Există deja o poziție coordonată dinainte. Și acum, uh, ceea ce privește ultimul punct, uh, cel al domnului Riche. La CEF avem o prioritizare foarte clară, vrem să ne atingem obiectivele și avem o abordare centrală. În ceea ce privește finanțarea regională, avem o situație complet diferită. Există un interes național mult mai puternic și de aceea nu la orice finanțare este și ei dată această valoare adăugată europeană. De aceea, solicităm ca finanțările regionale să se ducă mai mult în direcția rețelelor transnaționale să se meargă mai mult pe conceptul de coridor. Ar avea un efect uh, mult mai bun, cu aceiași bani am putea obține mai multe și um, chiar dacă ideea de serviciu uh, pe care o reprezintă transportul mi se pare una simpatică, um, avem de-a face mm, nu doar cu softul, ci și cu hardul, pentru că infrastructura este până la urmă hardware. De aceea, investițiile prin CEF sunt uh, modul cel mai bun prin care poți să cheltuiești bani în Europa. <laughs> Domnule profesor, mulțumesc, domnule președinte. Câteva aspecte suplimentare în completarea ce domnul profesor Bodovin. E adevărat că trebuie să implicăm cât mai mult pe miniștrii de finanțe și alte autorități pe plan național, dar nu putem face singur ca Don Quixote, e nevoie de eforturile tuturor. Mai întâi, Europa trebuie să ne ajute și să arate că vom încerca să aducem niște dovezi când e necesar, dar acești bani sunt bani bine cheltuiți, în primul rând pentru genul de rezultate produce și în comparație cu alte cheltuieli europene și în paralel bani mai bine cheltuiți la nivel european decât la nivel național în legătură cu aceste proiecte și ajung la observația domnului Eriche în legătură cu gestionarea CEF la nivel european și fonduri la nivel uh, regional sau național, cred că ar trebui să facem eforturi de a merge tot mai mult spre o gestionare directă a nivelului european a acelor investiții care se leagă de proiecte importante de infrastructură. Avem acum exemplul unui fond de coeziune peste 10 miliarde administrate urmând procedurile CEF și experiența e foarte bună merită să fie studiată, nu s-a prins nimeni și, după părerea mea, ar trebui extinsă și la alte fonduri uh, sau forme europene de sprijin. Cum să ne asigurăm, doamna Ela Sender, că atunci când se schimbă guvernul sau noi, dacă ne schimbăm, proiectele pe termen de lungat nu vor fi date uitării. Comisia e pe cale să prezinte una sau două decizii de punere în aplicare cu acordul guvernelor naționale implicate, care ar trebui să arate că în ciuda ce s-ar putea schimba în viitorul apropiat și exemplul Evora Merit, nu e niciun secret că va rămâne acest angajament la nivel național pentru țările implicate și pe o cale sau alta și la nivel european. S-a menționat și regula de aur. E un subiect foarte delicat, nu o să mă refer, dar măcar a fost posibil cu Eurostar să se clarifice mult mai bine părerea mea legată de modul în care acest gen de investiție afectează sau nu calculul respectiv. S-a prezentat un manual cam cu un an în urmă, toată lumea e mulțumită, l-a salutat. Cred că încă se mai pot face îmbunătățiri și orice sugestie uh, se va face în acest sens. Vom încerca să ținem cont în cea mai bună cale posibilă. Și cred că am terminat ce aveam de spus în completare, așa a spus colegul meu. Intervenție fără microfon a președintele. Matiu, acum patru minute. Intervenție fără microfon. So, erstmal, Michael, äh, wir sind äh, im, Trans im, äh, im Bahnbereich bei... Deci, în primul rând, Mihail, la CFR suntem la circa 38% din proiecte, dar la circa 70% la finanțări. Am uh, dat aceste cifre pentru că în această regiune e într-adevăr foarte dificil și ce trebuie să constatăm? Că trebuie să aducem uh, căile ferate la acel nivel uh, la care să se preteze pentru acel coridor. Uh, proiectele cele mai importante sunt în Grecia, dar în, la nord de Grecia avem ceva probleme pentru a um, implementa eficient acest uh, concept uh, cu prioritate pe, ce, uh, pe CF. Revin la problema Balcanilor. Dacă avem un mandat clar sau nu. Nu avem niciun mandat deocamdată pentru că după întâlnirile pe care le-am avut în trecut, <clears throat> am avut întâlnire chiar în zona Balcanilor, ne-am dat seama că unele state membre vizate direct în această regiune, dar unele state membre ale Uniunii Europene n-au fost de acord cu o hartă și cu prezentarea, să nu-i spunem neapărat coridor, a legăturilor dintre UE și zona Balcanilor. Iată de ce am crezut că e foarte important să avem un astfel de acord uh, cu privire la liniere și e un prim pas important și noi am propus pe viitor să avem chiar un coordonator special pentru zona Balcanilor și să aplicăm aceleași criterii pe care le avem și la nivel european. Din perspectiva financiară e comisarul Han care se ocupă de asta și cred că <clears throat> suntem pe aceeași lungime de undă, dar sunt multe probleme bilaterale de rezolvat, cred, la nivel politic, înainte de a putea începe, de fapt, să vorbim despre aceste lucruri în zona respectivă. Și totuși rămâne ceva important pentru noi, deci pentru viitor. Iar în ceea ce privește celelalte întrebări, Vim, ai vorbit despre transport ca serviciu, nu mă ascultă, dar nu nimic. Uim, vorbeai de transportul ca și serviciu. Împreună cu Catherine am făcut o pregătire interesantă în ceea ce privește haburile urbane și aici apare și acest aspect al serviciilor într-o manieră detaliată, pentru că nu e vorba aici doar de dezvoltarea acestor coridoare, ci trebuie să vedem că aceste coridoare, dacă ajung în orașe și în nodurile urbane, ca aceste servicii să continue același spirit. Și cred că aici s-a făcut uh, acest prim pas. Și da, cred că la nivelul Comisiei, în ce privește Connecting Europe facilities, sunt de acord că CEF rămâne un instrument interesant, important și comisarul Oettinger a luat legătura cu noi ca să se informeze, să știe ce argumente să aducă pe viitor, dar e adevărat și ce s-a spus aici, cred că statele membre trebuie să convingă. Pentru mine, aspectul cel mai important legat de convingeri este că nu vorbim doar de băncii de proiecte concrete, să spunem fiecărui stat, iată o listă pregătită. Nu e nimeni care știe să facă asta. Avem o listă clară, țară cu țară, să spunem nu dați bani, ci cofinanțați și participați la finanțarea acestor proiecte. Iată care ar fi pentru mine abordarea cea mai interesantă în ce privește fondurile structurale și coordonarea. Vă spun care e părerea mea personală. Sunt întru totul de acord când vedem banii care se investesc în statele membre, în fonduri structurale, în tot ce ține de transporturi, cred că o coordonare consolidată între utilizarea acestor mijloace ar fi de interes. Întotdeauna am spus că nu trebuie să luăm bani din fondurile structurale, ci ar fi mai bine să orientăm mai bine utilizarea fondurilor structurale, mai ales în ce privește transporturile. Și dacă mâine aspectul global, rețeaua centrală, rețeaua cuprinzătoare și nodurile urbane, fiecare va putea să-și găsească rolul care revine și importanța pe care o are într-o abordare comună de coridoare și dezvoltare regională și chiar urbană. Cred că asta ar putea să fie o idee de viitor pentru coordonare și de utilizare. Deocamdată știu ce discuție are loc, dar aceasta va fi ultima observație pe care o fac. Trebuie să știm că aspectul bugetar și regulile bugetare în anumite țări, în legătură cu această problemă în general, în țări cu deficituri foarte mari, suntem conștienți și sugerăm că poate ar fi bine să se țină cont de plus valoarea europeană uh, într-o mai mare flexibilitate. Și în al doilea aspect, în mijloacele de finanțare puse la dispoziție de către state, Europa sau mijloacele europene sunt prea adesea utilizate pentru finanțări pe care nu le fac statele membre, indiferent dacă e în coridoare sau în întreținere și nu e valabil doar pentru țările care nu au mijloace pentru că au mari deficite, ci și în alte state. E un raport clar între lipsa de investiții de 10 ani în infrastructura sau întreținerea infrastructurii. Și cred că nu e atât de mult rolul Europei ca paliativ, ci ar fi mai degrabă o condiționalitate mâine, să spunem, investim și investiți și dumneavoastră în paralel în întreținere și în infrastructuri. Dar asta e o părere cu totul personal. Președintele, bun, mulțumesc. Să încercăm totuși să respectăm și timpul alocat, pentru că altfel o să luăm din timpul altor coduri. Domnul Karel Venk. Patru minute, dacă se poate. Intervenție fără microfon. The different uh, questions. S-au pus diverse întrebări. Mai întâi începește ritmul de implementare, domnul Van de Da, asta e o problemă, dar s-a rezolvat prin planul de acțiune. <clears throat> Acum, cu diversele state membre, vorbim despre coordonarea și integrarea diverselor programe. De exemplu, în Germania am vorbit despre planul german. Geografic sunt foarte importanți ca locație și am luat legătura nu doar cu Ministerul Transporturilor, ci și la finanțe se investească uh, pentru cele șapte secțiuni transfrontaliere din cele 12 din Germania. Și asta se va face în perioada 2018-2023. Din acest punct de vedere, scăpăm din fragmentare prin planul de acțiune și prin integrarea mai bună. La doamna la întrebarea doamnei Beseres, da, suntem satisfăcuți de modul în care discutăm acum cu Germania. Germania are un plan total care încă nu s-a oficializat pentru digitalizare, sprijinit și de Deutsche Bahn, dar avem și o cale de gestionare a proiectului total cu Ministerul, cu Deutsche Bank, cu Comisia, care e mulțumitor prin diverse întâlniri periodice. În ce privește relația cu Regatul Unit, în primul rând, vedem în continuare un interes foarte mare al Regatului Unit în dezvoltarea propriului sistem, dar presupun că va trebui să integrăm cu ce a spus Peter Balas, în legătură cu politica. Nu e niciun motiv să credem că nu o să continuăm să fie interesați de ce facem. Și cel lucru care trebuie afirmat, că nu o să schimbăm sistemul din Uniunea Europeană numai pentru că ar fi cerințe specifice din partea Marii Britanii. N-ar fi posibil. În ce privește întrebările domnului Kramer, mai întâi costurile de întreținere sunt introduse și se ține cont de ele. În al doilea rând, kilometri, avem 4.000 de kilometri echipați acum și implementăm pe 17.000 de kilometri în perioada 2018-2023. Vom avea 17.000 de kilometri până atunci. După părerea mea, e transparența completă acum cu Agenția Europeană și sunt membri foarte activi la planul de acțiune, un lucru foarte complex, sunt mulți factori implicați, manageri, uh, diverse elemente și din industrie reunirea tuturor, dar era joacă rol activ, în special <clears throat> având în vedere responsabilitatea lor în al patrulea pachet feroviar. Deocamdată întrebarea noastră este ceva în care să meargă pe cei 4.000 de km. Deocamdată nu, dar am prevăzut ca 2019 <clears throat> încolo livrarea OBU care vor face legătura pe baseline 3 care să poată să circule pretutindeni. Aceasta e o condiție cu furnizorii. În ce privește <clears throat> întrebarea unui alt coleg, e o diferență între vechi state membre și noi state membre, în sensul că noi la state membre, <clears throat> de obicei sau în medie, au o infrastructură foarte veche și depășită. Nu e vorba doar de înnoirea semnalizării, trebuie înnoi totul ca infrastructura și echipamentul. Deci lucrurile diferă și, desigur, în programe ținem cont de acest lucru. Apoi, o întrebare a domnului Riche despre parteneriatele private. Da, domnule Riche, începem acum să avem și parteneri privați, în special în țările de jos avem un exemplu în care partenerii privați participă la programe de investiții pe care le vom face pentru interoperabilitate la IRTS și îi vom presa pentru că putem să justificăm cu argumente de afaceri care sunt logice. Să vă dau un exemplu spectaculos. O extrem. Lucrăm cu guvernul francez și SNCF Hmm. legătura Paris-Lyon au nevoie de o a patra cale ferată. Era posibilitatea să construim o a patra cale ferată ar costa 2 miliarde. Dar prin faptul că mărim capacitatea cu RMTMS trecând de la 30 de trenuri la 18, nu mai trebuie o a patra șină și cu investiții evaluate acum la 506 milioane, vom reuși. Iată genul de diferențe care există. Sunt de acord că e un exemplu extrem, dar e genul de diferențe și de avantaje care există dacă se implementează. este OBU. Politica noastră este că um, baseline 3 pentru OBU să poată funcționa pretutine. este planul de acțiune. 1. Ca infrastructura să fie în conformitate și în al doilea rând, un OBU pe baseline 3 care să poată să circule pretutindeni pe acest echipament. Sunt de acord cu dumneavoastră că a fost o confuzie între baseline 2 și baseline 3. Acum politica e foarte limpede și anume este OBU și infrastructura. Presăm baseline 3 pentru OBU cerem ca de fapt să fie baseline 3, pentru că atunci se poate merge pe tutin cu baseline 2. Nu? cu versiunea 3 s-a corectat diverse erori și funcții s-au adăugat pe care nu le aveam la baseline 2. Asta nu înseamnă că baseline 2 nu funcționează. Dar avem o soluție în orice caz și pentru asta și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vink. Toată lumea e foarte interesată. Doamna Trotman, patru minute. Mulțumesc, o să încerc să le respect. Mai întâi, întrebarea domnului Ivan de Camp în legătură cu mobilitatea ca serviciu. Întrebarea pusă e partea soft față de infrastructura, partea dură, ca să spun așa, și are dreptate să pună? O integrăm cu totul, indiferent dacă e vorba de carburanții alternativi pentru că avem infrastructura de distribuție, apoi informațiile și apoi accesibilitatea la servicii care transformă în echipamente, cum ar fi parkingurile care vor deveni agregatoare de servicii și în special de servicii de mobilitate, numai pentru a-ți parca vehiculul autonom, de exemplu, ci și ca să obții informații, să-ți încarci automobilul, să cumperi mijloace de transport sau altceva, sau să dispui de toate informațiile. Deci astăzi acoperim mai multe aspecte ale mobilității ca serviciu, în același timp particulară, de exemplu, în nordul Europei, cu Marea Britanie, dacă putem continua, rămâne de văzut, până în Finlanda, cu trei proiecte care s-au uh, dezvoltat pe ITS și lucrăm în special la infrastructură, aplicații, date, toate dimensiunile mobilității ca serviciu. Ați pus întrebarea cu la procedurile care blochează. Aveți de o mie de ori dreptate. Am subliniat noi, coordonatorii, că ar trebui să lucrăm și am căzut de acord cu doamna uh, Bulci, comisara noastră, pentru a îmbunătăți toate reglementările, pentru a elimina tot ce e obstacol în calea unei circulații fluide în transporturi și pentru optimizarea logisticii, pentru că reprezintă un cost și un obstacol. În ce privește locul feroviarului, să-i spun domnului Kramer că în coridorul Marea Baltică, Marea Nordului, calea ferată reprezintă peste 70% dintre proiecte, consacrăm 2,4 miliarde pentru 21 de proiecte de cale ferată și 470 milioane pentru domeniul rutier, nici măcar jumătate din miliard. Vedem prioritatea în anumite coridoare pentru calea ferată. Vreau să liniștesc în această privință, apoi ca să răspund domnului Riche, liniile <clears throat> cu ecartamentul respectiv nu sunt prevăzute în proiectele cu core coridor. Pot exista anumite verici cum sunt în Finlanda, unde tot ecartamentul e de tip rus, nu putem să-l îndepărtăm, dar cu alte fonduri decât cele care se leagă de CEF, ceea ce e cu totul evident în ce privește Rei Baltica. Doamna Maise, dacă sunt mulțumită de situație, da și nu prea. Da, pentru că proiectul avansează, îi răspund și domnului Ivan Camp, dar E și riscul de a depăși termenele, de a scutăm prea mult în legătură cu aplicarea Single Implementing Organization, care e în curs de discuție în prezent, iar decizia definitivă trebuie luată în iulie anul curent. Am constatat de asemenea că în ce privește invitațiile de proiecte, am ținut aceste elemente din CEF. Suntem foarte mulțumiți pentru că au fost extrem de benefice, dar evident că trebuie acum să continuăm să avansăm în legătură cu achiziția de terenuri, oprirea definitivă a traseului între partea de sud a Lituaniei și Polonia. Pot să liniștesc pe domnul Kramer, știu că e un subiect foarte important. Avem acum un progres foarte mare în Polonia, care în mod succesiv a stabilit trei etape pentru a ajunge la frontieră, a traversat frontiera cu Lituania și suntem în curs de discuție. Pe 6 februarie au fost discuții în legătură cu decizia legată de traseul definitiv. Și, în fine, de partea lituaniană și puțin mai târziu pentru Polonia, e normal, sunt încă niște studii de furnizat. Dacă știu ce se întâmplă cu hidrogenul, da, între <clears throat> Belgia în Benelux e o fază experimentală pentru locomotive, trenuri care utilizează hidrogen. E o cale foarte importantă de urmat și deci în egală măsură în industria automobilului și în transporturile publice și pe calea ferată se recurge la această energie. Și în încheiere o să vă spun că pentru calea fer- ferată, ce ne interesează pe noi, coordonatori credem că domeniul feroviar poate fi mult mai eficace, dar trebuie să insistăm mai mult pe schimbul de mentalitate. Vedem că <clears throat> e o abordare cam greoaie în ce privește eficacitatea și fluidizare. Dar oricum e work in progress, e în derulare. Mulțumesc și în încheierea acestei prime sesiuni, domnul Balas. Ca și ceilalți aveți patru. Mulțumesc. O să încep cu întrebarea dumneavoastră, domnule Enrique. Dacă avem legături cu echipa Barnier? Nu, încă nu. Suntem gata. Am făcut un inventar al proiectelor și planurilor pe teritoriul englez. În plus, am parcurs în ultimii patru ani Practic toate proiectele din nord până în sud, în Marea Britanie și în Irlanda de Nord. Pot să <clears throat> spun că într-o oarecare măsură cunosc situația, iar DG Move e pregătită pe deplin. Nu suntem încă atât de departe, deci nu putem începe să intrăm în amănunte de acest gen. <clears throat> Frau... Am primit din partea domnului Meissner o altă întrebare. Este reversul medaliei. Distanța față de Irlanda printr-o țară de tranzit. Este o situație nouă. Cred că primele două întrebări pentru Irlanda se referă la două chestiuni. Uh, formalitățile vamale în sud și legătura fizică prin infrastructură, această punte prin Anglia și peste canal. Uh, situația este nouă la prima vedere, dar au existat întotdeauna precedente. Poate că putem să ne folosim de situația din Balcanii Occidentali. Și acolo, iată că drumul dintre, între Austria către Grecia trece și prin alte țări. Și cred că în acest sens, da, Regatul Unit va fi un stat terț cu o importanță majoră pentru că această țară timp de 40 de ani totuși a făcut parte din piața unică, deci există idei încă nu s-a ajuns până la acest punct în cadrul negocierilor. Mulțumesc, domnule Balaș. Așa se încheie prima sesiune. Le mulțumesc coordonatorilor. Cred că a fost o sesiune extrem de interesantă, de interactivă și, ca de obicei, s-au adus clarificări și subiecte de actualitate în legătură cu aceste rețele la care ținem atât de mult. Poate că domnul Sechi și cu celălalt domn o să rămână aici și o să invit Brian Simpson și doamna Carapeș să vină la prezidiu. Doamna și domnule, veniți la prezidiu și vom continua să discutăm cu domnul Roșerovski și domnul Balaș. Domnul Balaș, bun venit lui Brian. Plus habitué à ma place. Care de obicei era în locul meu, cu care se obișnuise mai mult decât cu locul pe care îl ocupa astăzi. Bien. Et donc je commence par... Și încep prin a da cuvântul timp de 5 minute lui Brian. Brian, ai cuvântul. You are the floor. Right, thank you. Ai cuvântul. Mulțumesc, Dominic. Mă bucur să revin aici, printre voi toți. După cum știți, reprezint o prioritate orizontală, ATNT, autostrăzile mărilor, o politică care este crucială pentru integrarea în general a coridoarelor de transport. De programul de lucru susține uh, întregul sector uh, Uh, cu accent pe activitatea navală și vrem de asemenea să facem sustenabil această activitate. And backs EU energy goals and the sector. Sectorul care are nevoie de mai multă digitalizare este evident și cel naval. Investiții în conectivitate, transport, telecomunicații sunt de importanță cheie. Deseori se trece cu vedere acest sector industrial deși uh, um, schimburile comerciale sunt foarte importante, ceea ce mă duce la un prim comentariu, sinergia. În viitorul buget UE trebuie să avem în vedere realizarea unei mai mari complementarități între diferitele domenii de politică, asigurându-ne astfel că transportul rămâne în centrul preocupărilor, făcând legătura între diferite chestiuni care țin de tehnologie pură, putem susține TNT mai eficient, în, și industria maritimă în special. Sectorul contribuie la mai multe obiective UE în domeniul mediului, uh, de asemenea și combaterea schimbărilor climatice și a protecției climatice. Este un domeniu care este undeva între cercetare și uh, a proiect pilot pentru tehnologii noi și digitalizare, documente electronice, interoperabilitate între văm și transport, o fereastră unică maritimă, UE, necesită soluții IT standardizate în întreaga Europa. Al doilea program de lucru va fi publicat în paralel cu ceilalți coordonatori responsabili pe coridoarele de transport și revin la de prioritățile de fiind anul trecut, uh, pe care le-am prezentat deja anul trecut. Este un document uh, amplu, încearcă să um, captureze și trenduri viitoare. Așa cum am spus anterior, TNT în general și uh, sectorul maritim în speță trece prin uh, mediul marin, transport, energie, inovare, digitalizare. We need to build on the success. Trebuie să plecăm de la succesul instrumentelor tente existente și să introducem îmbunătățiri pentru maximizarea valorii adăugate europene. Sinergii ample între uh, transport, uh, energie, digital, conectivitate pot fi explorate bazate pe logica TNT. Majoritatea proiectelor susțin investiții în uh, um, furnizare de energie electrică onshore, ceea ce poate duce la eficientizare, reducerea CO2, eradicarea noxelor uh, și a zgomotului mai scăzut. Pentru a ajunge însă la o soluție sistematică paneuropeană avem nevoie de o mai bună interacțiune între transportatorii de energie, o soluție și la nivel portuar, care deseori necesită și investiții în rețelele naționale. Același lucru este valabil și pentru combustibilii alternativi și utilizarea acestora. Avem nevoie de investiții în gazoporturi importante, dar avem nevoie și de finanțare la nivel național. Vorbim aici despre combinația necesară între infrastructură la scară largă în energie și aplicații la scară mică în transport. Digitalizarea reprezintă aici uh, o aplicație um, ca o fereastră unică în domeniul maritim pentru Europa, dar avem nevoie și de raționalizare în ceea ce privește documentația, unele chestiuni putând fi susținute și prin programul Comisiei. Un ultim exemplu de carbonizare, o mai bună interacțiune între transport și cercetare e necesar. da. Că așteptăm din partea industriei să vină cu reduceri semnificative în ceea ce privește dioxid de carbon, avem nevoie de investiții serioase în cercetare și dezvoltarea unor combustibili nefosili. Un, clar, un caz clar de sinergie se creează între cercetare și transport atunci când uh, sectorul transporturilor testează tehnologiile viitoare. Sunt 31 de porturi maritime în TT, 401 pentru containere și 450 pentru servicii ROR. Și în zi de zi uh, transportă atât pasageri și marfă. Nu cred că trebuie neglijat acest sector uh, prețios și trebuie susținută atunci, uh, susținut atunci când planificați bugetele viitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule Simpson. Și acum, doamna Page are cuvântul. 5 minute. Mersi, uh, ce? Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Mai, mai am. Oido. Am mai am... Uh, voi vorbi despre coridorul Rin-Dunăre. Aici sunt uh, multiple state implicate și acestea au beneficiat de asistență financiară din uh, fondurile cozine Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia, Ungaria. Acest lucru ilustrează faptul că realizările și provocările pe care vi le prezenta sunt în mare măsură reprezentative pentru uh, actualele oportunități și obstacole în țările care fac parte din coeziune. Arată de asemenea unde sunt și punctele slabe. Două domenii sunt foarte importante. Dunărea, aici, în prim plan. Fără îndoială că în uh, istorie aceste căi navigabile interne au uh, făcut legătura între oameni și timpuri și vrem să ducem mai departe această tradiție permițând Dunării să joace un rol central, așa cum merită. Știm cu toții că atunci când vorbim despre comerț, vecini buni uh, sunt de preferat prietenilor distanția și uh, acest lucru trebuie realizat și de Dunăre. De aceea este imperativ să abordăm uh, provocările și impedimentele pe care le navigabile interne prin proiecte, prin raționalizarea uh, procedurilor administrative și online. S-au făcut progrese semnificative de la începutul programului CEF din 2014. Portofoliul CEF, căi navigabile, are 24 de acțiuni și beneficiază de aproape 382 de milioane ca finanțare, concentrându-se în principal pe trei domenii de intervenție. În primul rând, actualizare și construirea de infrastructură, studii, pilot și în ceea ce privește probleme de mediu, avem foarte multe de acest gen, și implementarea uh, acestora pentru de-a lungul întregii Duneri. Și se vor oferi și informații la timp în ceea ce privește zonele cu adâncime mai mică și asta în timp uh, real pentru a asigura un stadiu de navigabilitate excelentă. Pentru că știți cu toții că în um, perioade de secetă nu se poate naviga pe Dunăre. De aceea, industria și companiile nu au uh, investit uh, pe cât ar fi trebuit pentru a folosi într-adevăr Dunărea la întreg potențialul. Angajamentul politic din partea țărilor implicate și cooperarea între actorii implicați este absolut importantă pentru implementarea eficientă și la timp a acestui coridor. În plus, este esențial să promovăm acceptarea și o responsabilizare a celor implicați la nivel local. Și după un început lent, iată că acest lucru se întâmplă din ce în ce mai mult și pe coridorul meu. De la începutul mandatului meu, acum patru luni, și mă refer acum la căi ferate, s-au obținut realitate, rezultate tangibile și implementarea tardivă a fost abordată. De pildă, datorită acțiunilor CEF 31 să primit finanțări de 3,8 miliarde și avem uh, următoarele rezultate uh, estimate. 206 km de căi ferate cu cerințe minime, precum electrificare, permițând uh, convoi de marfă de 140 de metri. 307 de kilometri vor fi echipați cu RTMS. la întrebările adresate anterior, domnul Cramer și Ine s-au referit și la um, mantenanță, întreținere. Este o problemă mare și um, am să arăt uh, acest lucru de fiecare dată pentru că, de pildă, în uh, România multe căi ferate sunt închise tocmai din cauza lipsei mentenanței. De aceea este uh, foarte important ca și lucrările de întreținere să figureze în centrul preocupărilor noastre. Obiectivul nostru cheie este de a elabora o uh, rețea de transport eficientă care merge mână în mână cu continuitatea structurii infrastructurii și în afara granițelor UE. În octombrie 2016 am fost în Serbia împreună cu doamna Mihailova semnând uh, și cu <clears throat> ministrul transporturilor și prim-ministrul uh, de acolo primul proiect monobeneficiar din cadrul CEF pentru Serbia cu obiectivul de a îndepărta unul uh, dintre, am putea alege cele mai importante de pe acea secțiune a Dunării și anume porțile de fier. Nu știu dacă ați fost vreodată acolo, dar acea secțiune este crucială și este de asemenea una dintre secțiunile cele mai importante, facilitând uh, traficul de pe Dunărea de jos către Dunărea de mijloc, din Ungaria, Austria și mai departe. Uh, Există totuși provocări uh, pe acest uh, coridor în continuare, însă eu sunt optimistă din natură, de la natură și de aceea fiecare provocare este privită ca o oportunitate. Sper ca dumneavoastră, cei care stați în Casa Democrației, să ne susțineți. Aceste proiecte pe căi navigabile și căi ferate presupun proceduri complexe care pot compromite implementarea de succes. Unul din rezultatele principale al primilor ani de implementare CEF pe căi navigabile a fost realizarea unei cooperări bune între diferiți actori implicați, inclusiv um, grupuri de mediu și societate civilă. Considerăm că sinergia între navigație și natură este posibilă. Experiența a arătat că acest lucru se poate face și e mai bine să mergi cu natura decât împotriva ei. Unele dintre proiectele finanțate din CEF vor o abordare integrat în ceea ce privește gestiunea căilor navigabile, deci să menținem stadiul ecologic, dar și cei navigabili. Și un ultim punct, cred că aceste două lucruri fac parte din aceeași provocare. Modificările în legislația de achiziții plus procese administrative complexe duc deseori la întârzieri la nivelul implementării proiectelor. Se vede, vezi de pildă studiu cu privire la căile ferate în România. E esențial ca statele membre să aloce personalul necesar pentru întreaga durata proiectelor. Concluzii. Proiectele CEF arată foarte clar că UE este angajată pentru crearea unui sistem sustenabil de transport în Europa. Proiectele adoptate uh, și acest concept a coridoarelor uh, sunt uh, foarte bune și duc și la un schimb de experiență între regiune. Uh, regiuni. Asta și pe viitor, pentru că dacă uh, în viitorul uh, CFM nu revenim la coridoare, atunci toți acești bani, și aici voi vorbi la fel ca Catherine, ajungem la un fel de cârpeală și nu la coridoare. Aș dori să mai subliniez însă următorul lucru expand if we want to build upon the results already achieved. Trebuie să plecăm de la rezultatele deja realizate în CEF 1 și nu este vorba doar de a umple anumite lacune din rețele, ci trebuie să maximizăm impactul pe termen lung pentru cetățeanul european, gestiunea centralizată a fondurilor, uh, reforme care uh, declanșează mai mult potențial. Cred că mi-am depășit timpul alocat. We have to complete the corridor. Trebuie să finalizăm uh, abordarea de tip coridor și um, din perspectivă bugetară, pentru că nu putem risca să pierdem atâția bani care au fost investiți deja. Mulțumesc, uh, doamna. Vă pasionează ce spuneți, nu? Așa că aproape că v-ați dublat timpul în care ați vorbit. Sunt foarte vigilent aici, îmi pare foarte rău pentru ceilalți, nu? Domnul Wojciechowski are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Wojciechowski este numele meu. Wojciechowski, foarte bine. O să folosesc prenumele dumneavoastră. Pavel mă cheamă. În felul ăsta nu o să greșesc. Pavel, aveți cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Am să încerc să vorbesc în engleză pe cât se poate de repede. În primul rând, reprezint coridorul cel mai scurt, dar cel mai uh, matur și unde intervin uh, cele mai multe modalități de transport în acest an al multimodalității și noi uh, abordăm uh, progresele înregistrate și din perspectiva conformității și încercăm să facem lucrurile uh, orientându-ne spre acțiuni. Domnul Van den Kamp spunea că multe proiecte uh, nu se realizează datorită procedurii. Ei bine, în cazul primului uh, proiect, vreau să-i felicit pe germanii, domnul de la Oberhausen, Acolo am început să colaborăm cu Emerick Oberhausen și acolo a fost vorba de proteste din cauza din partea populației față de zgomotul căilor ferate și uite am depășit acest, uh, această problemă. Dar au mai fost și alte proiecte precum aeroportul Malpensa și legătura cu CF pe terminalul 1 și 2, finanțate din CEF, apoi alt proiect finalizat, trecerea la portul din Bruges, un proiect um, cu obligațiuni de finanțat cu obligațiuni de proiect ca predecesor uh, al EFSI. Și acolo uh, se dorea finalizarea până în 2020 a uh, jumătate din rețeaua TNT. E vorba aici de 25% la care se s-a ajuns. Vreau să pun accentul pe partea de guvernanță și o combinare a abordărilor de sus în sus și de jos în sus. Nu avem nevoie de guvernanță fragmentată, ci de o guvernanță amplă, unitară, cu simulente care să fie legate de obiective clare și care să vină cu mai multă plus valoare europeană. Bătuva Line sau Gotard sunt uh, exemple bune care arată că sunt unii care încep uh, primii așteptând ca ceilalți uh, să finalizeze de pildă accesul la aceste infrastructuri majore și de aceea cu politicile CEF și TNT trebuie să contribuim și în acest sens pentru că de la acel nivel venim cu guvernanța uh, care trebuie și evident colaborarea cu partenerii cheie este crucială. Aș dori să mulțumesc Comisiei RIN, CCFNR pentru susținerea lor în ceea ce privește decarbonizarea, uh, apoi digitalizarea sistemului informațional fluvial, apoi organizații care se ocupă de coridoarele de marfă, care lucrează de asemenea și la chestiunea zgomotului, um, ceea ce privește 740 de trenuri, unde putem contribui cu investiții mici pentru a ajunge la rezultate tangibile și eficiente pe aceste căi ferate pe care vom putea circula cu trenuri mai lungi. În ceea ce privește multimodalitatea, uh, mm, incidentul de la Rașta, de pildă, a arătat că nu putem uh, să ne bazăm întotdeauna pe planurile de rezervă la nivelul căilor ferate și o mare parte din marfă a fost mutată nu pe cale ferată, ci redirecționată pe camioane. Deci în acest an multimodal trebuie să analizăm aceste preocupări și coridorul uh, Rin-Alpin este cel mai multimodal. Față de acest domnul Kramer, aș mai spune că fără susținere va fi foarte greu de trecut de la uh, străzi, de la șosele pe căi ferate și ați uh, menționat exemplul Elveției, care actazează de trei mai mult camioanele decât uh, trenurile. Mulțumesc foarte mult! Merci. Mulțumesc, Pavel, mulțumesc că ați respectat timpul. Domnul Sechei are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să vă spun câteva lucruri privind coridorul atlantic. Informații mai detaliate găsiți în al treilea plan de lucru care va fi publicat luna viitoare când uh, vom fi obținut toate aprobările. Realizări importante Deschiderea anul trecut uh, a Tour Bordeaux este cel mai important uh, parteneriat public-privat din lume, care merge foarte bine. De asemenea, avem niște probleme, mai ales în Spania. Lucrurile merg destul de bine. În Portugalia o să înceapă în următoarele câteva zile. Am avut niște probleme pe care credem că le vom rezolva în următorii câțiva ani referitoare la electrificare, disponibilitatea carburanților curați, uh, dar provocările cheie pe acest coridor atlantic se referă în primul rând la interoperabilitatea în peninsula iberică E un program uh, care merge destul de greu, e nevoie de mult timp, de mulți bani și cred că ideea cea mai bună ar fi ca în viitor să pregătim un plan pentru ca cele două țări implicate să arate foarte clar care sunt resursele, care este calendarul și poate un proiect special la nivel european. În orice caz, Portugalia și Spania cooperează foarte bine Există un grup de lucru interguvernamental numit AVEP care se ocupă de această problemă și, bineînțeles, suntem și noi implicați și încercăm să stimulăm cooperarea, care până acum a fost încununată de succes. Încă o problemă conexiunile transfrontaliere între Spania și Franța, ca urmare a raportului Durand, s-ar putea să nu mai fie o prioritate atât de mare referitoare la uh, interconexiunile transfrontaliere atlantice cu Spania. Sigur, noi o să urmărim situația, nu s-a hotărât nimic și suntem convinși și optimiști că aceste aspecte foarte importante ale aplicării coridorului Atlantic legate de buna funcționare a pieței unice și de buna utilizare a dimensiunii maritime a coridorilor vor uh, fi avute în vedere când se va lua o hotărâre. Și acum vreau să mă refer la câteva aspecte suplimentare. În prima intervenție, împreună cu colegul Bodevic, am prezentat conținutul principal al raportului nostru privind progresele, iar acum vreau să mă refer la alte chestiuni suplimentare, în parte menționate deja. Și în primul rând, eficientizarea. Trebuie să mergem pe această linie, să simplificăm lucrurile. Lucru care a ieșit și din dezbaterea de până acum. S-a făcut un studiu de eficientizare în 2015 și se va prezenta în mai o inițiativă legislativă. Să sperăm că va avea succes. Nu voi reveni la chestiunea instrumentelor financiare novatoare, am discutat deja acest lucru, dar evident că trebuie să urmărim cu multă atenție ce se va întâmpla cu CEF în următorii ani, în următorul cadru financiar multianual. Nu numai că e nevoie de resurse suplimentare, lucru care a fost deja accentuat de către toată lumea, e nevoie și de simplificare. Trebuie să rezolvăm uh, câteva chestiuni, cum ar fi rolul coordonatorilor, care poate sunt utili și în selectarea proiectelor pentru a avea o legătură mai bine cu planurile de lucru pe diversele coridoare. Trebuie să insistăm asupra calității proiectelor, sursele financiare private trebuie implicate deci trebuie să facem analize cost-beneficiu și planuri de afaceri reale care să arate că aceste finanțări uh, și aceste proiecte sunt viabile pentru viitor. Poate că ar trebui să modificăm și regulile prezente, mai ales cele care se referă la pornurile comprehensive, cuprinzătoare, care au un rol în alimentarea coridoarelor. Deci trebuie avut în vedere din punct de vedere al sistemului de acordare a granturilor și mai ales uh, instrumentele financiare mixte. Și apoi să insistăm asupra proiectelor care aduc plus valoare, care includ interoperabilitatea, RTMS și toate chestiunile despre care am discutat astăzi. Este foarte important să ne concentrăm pe aceste chestiuni când resursele sunt insuficiente pentru nevoile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum o să dau cuvântul domnului Bodvig. Aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mă voi concentra asupra unui număr mic de puncte, pentru că multe au fost deja menținute. Mă bucur că s-au făcut progrese multe pe coasta Balticii și eh, Adriaticii. Sunt zone în care, eu știu, mai ales în Marea Baltică, Marta, Marea Nordului eh, și porturile și apoi în Adriatică, la Trieste, trebuie ca aceste porturi să fie legate este un coridor examinat și bine administrat, dar s-au făcut multe progrese, iar în ce privește electrificarea căilor ferate, vedem că s-au făcut multe investiții în infrastructură, care merge dincolo de ce ne-am așteptat conform regulamentului TNT. Avem nevoie de uh, alte investiții în continuare. Există un deficit în zonă uh, și infrastructura din Polonia și Slovenia, de exemplu, are nevoie de investiții. Vreau să spun foarte clar că planul meu de lucru a stabilit niște priorități pentru prioritățile de investiții internaționale și naționale. Avem angajamentul statelor membru pentru vreo 35 de miliarde de euro. Nu e ușor de obținut în momentul în care vorbim de un asemenea volum dar există, cum spuneam, angajamentul pentru 35 de miliarde și este important că aceste coridoare au avut succes. Am avut patru reuniuni care au dus împreună toate părțile interesate, s-a participat intens într-un spirit de încredere. Sunt mai multe grupuri de lucru care analizează porturile, căile ferate, infrastructura portoară, deci analizăm discuțiile în detaliu și nevoile în detaliu. Iar în ce privește domeniile transfrontaliere și proiectele transfrontaliere, mai sunt câteva dificultăți. Și vedem că există totuși un acord politic, bilateral sau trilateral și am ajuns la o înțelegere între diversele părți ceea ce arată că la nivel european cooperarea poate fi încununată de succes și sunt bani veniți și din fondurile EFSI care merg pe aceste coridoare. Deci vorbim de promovarea și asigurarea succesului acestor proiecte și planuri. Deci, cum spuneam, trebuie să ne concentrăm pe planurile transfrontaliere. Sunt câteva verigi lipsă. Partea austriacă investește foarte mult în zona Alberg, însă, cum spuneam, domnul Gros și domnul Vink trebuie să ne gândim și la alte zone și să nu pierdem finanțarea în punctele transfrontaliere. Trebuie să colaborăm și cu transportul de marfă și prioritatea a cincea. Sunt și alte domenii asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Avem proiecte bune în așteptare, dar mai există și alte proiecte care nu sunt suficient de mature. Deci poate că domeniul este suficient de pregătit, avem uh, evaluările de impact, parametrii de construcție, însă trebuie să vedem și alte amănunte. Iar acum problema eficiență. Dacă analizăm cu acest coridor, uh, uh, e vorba de 350 de milioane din surse diverse pentru acest coridor, sunt de asemenea și din fonduri de coeziune din diversele țări și este important, și a fost important și în trecut, să avem aceste discuții 97% din fonduri sunt deja alocate, iar cele 35 de miliarde din anvelopă sunt deja uh, alocate acestui plan. Deci, în cadrul financiar multianual următor, uh, vom vedea în ce măsură proiectul acesta va avea succes, pentru că atunci vom putea pune în aplicare proiecte concrete care n-au început, pentru că nu are sens să întrerupem lucrurile dacă nu avem mijloace financiare. Deci asta trebuie să arătăm, că avem o plusvaloare europeană reală în momentul în care funcționează rețelele europene. Deci să sperăm că finanțarea va exista pentru proiectele de pe acest coridor și este important să avem o dezvoltare durabilă în viitor. Principiile legate de acest proiect, adică folosește sau îl pierzi, este un principiu care a fost exprimat de mai multe ori și credem că am avut succes pentru că am putea folosi finanțarea. Apoi, sursele de finanțare mixte. Este un instrument care s-a bucurat de succes în domenii în care am uh, reușit să le folosim cu succes. Mulțumesc foarte mult și acum o să dau cuvântul domnului Balaș, în numele domnului Pat Cox și al celuilalt coleg care nu poate fi cu mânt, deci aveți cuvântul 5 minute fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc! Pat Cox nu este aici, așa că o să vorbesc în numele lui, în engleză, bineînțeles. Doamnă președinte mi s-a cerut să vorbesc despre cel mai lung coridor, cel alpin este cel mai scurt, coridorul zona Scandinavia mediteraneană este cel mai lung, e coordonat de colegul Pat Cox, este un coridor vreo 9300 de kilometri de cale ferată, cam de trei ori mai mult decât în zona alpină. Este cel mai lung coridor S-au făcut uh, progrese constante pe marginea acestui coridor uh, și în ce privește aplicarea regulamentului TNT. E vorba de progrese pe uh, un parametru 740 de metri 3, trenuri de lungime de 740 de metri lungime. Deci sunt coridoare diferite, provocările însă sunt asemănătoare Domnul Cox a menționat uh, calitatea de lider sau conducerea, calitatea, calitățile de conducere în ceea ce privește guvernanța uh, și a venit cu o idee inovativă, laboratoarele de idei. E o abordare specifică pentru gestiunea de la egal la egal care se concentrează pe chestiuni importante pe acest coridor. Lucru cel mai important uh, este vorba de proiecte, proiectele sunt deja maturizate, dar avem două proiecte transfrontaliere mari, unul Benel Bestov, care va fi terminat în 2027, dacă va fi terminat va fi mai lung de cu 5 km decât coridorul Gota, care este acum uh, calea ferată cea mai lungă din lume. Asta ar, ar putea să devină acesta Brenner uh, Basel, apoi uh, Fellman Belt, e o legătură fixă uh, care a fost deja avansat de Danemarca, a fost construit și finanțat de Danemarca, dar acolo se pune problema drumurilor de acces și s-ar putea să existe niște amânări, în, niște întârzieri în Germania. Finalizarea e prevăzută pentru 2028. Și apoi, pentru viitorii, interoperabilitatea și digitalizarea, decarbonizarea și combustibilii alternativi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Balaș, aveți acum cuvântul. Mulțumesc! Acum vorbesc în numele colegului Laurentian Brinkhorst, coordonator european pentru Coridorul Mediteranean. Mi-a cerut să spun câteva cuvinte despre realizări cheie. În primul și în primul rând în secțiunea feroviară, Diva Cearcoper din Slovenia, care a fost încheiată în 2016, uh, realizează conexiunea Uh, pe teritorială la Copen, apoi Milano Malpensa, prelungirea de la feroviară de la terminalul 1 la terminalul 2, iar realizarea cea mai importantă este legătura Lyon-Torino, legătură feroviară, prima legătură uh, feroviară Uh, între Europa de Est și Europa de Vest, la sudul Alpilor, uh, este foarte lungă, este susținută de ambele părți, atât Franța cât și Italia susțin proiectul acesta. Tunelul va fi finalizat uh, cam în 20 de, în 10 ani de acum încolo, în 2028. Și apoi o legătură dintre Lyon și Torino care permite trecerea de la calea ferată la uh, calea rutieră și apoi uh, traficul dintre Marsilia și Spania prin Lyon și sporirea capacității uh, a liniei feroviare Brescia-Verona-Veneția Coridorul italian reprezintă niște provocări pentru uh, Italia, pentru că e vorba de cartamentul căii ferate din Spania și din Italia, sau între Spania și Franța, sau Ungaria, Slovenia, și nu în cele din urmă, secțiunea transfrontalieră dintre Figueres și Perpignan, adică cooperarea dintre Franța și Spania, care trebuie să fie intensificată. Sunt dorințe și sugestii pe care le vedeți pe diapozitivul afișat. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, domnule Balaș. Și acum dau cuvântul la dezbateri, întrebări. Trei minute. Domnul Vin van de Camp începe. Aveți cuvântul. Frau de voorzitter, dank u zeer. Ik zag in de uitnodiging... Mulțumesc, președinte. Când am aflat de invitație la această ședință? Is this a new title? Am uh, constatat că Brian Simpson este coordonator pentru sustenabilitatea pe mări și pe șosele. Este un nou titlu sau este doar o, un titlu onorific? Și acum continuăm. S-au exprimat multe critici vis-a-vis -vis de acest Single Maritime Window, deci un proiect care s-a cam blocat, uh, păcat pentru Uniunea Europeană, păcat poate și pentru Comisia Europeană. Brian, cum vreți să procedați uh, în acest sens? Cum vedeți aici lucrurile? Pentru că eu chiar am senzația Comisia vrea să reia totul uh, ești și tu implicat în calitate de coordonator, coordonator pentru autostrăzile mărilor și care sunt contactele cu IMO, care are sediul la Londra și care răspunde de traficul naval curat. Uh, și acum pentru doamna Pais. Eu sunt uh, absolut uh, împotriva finanțării lucrurilor de întreținere pentru aceste coridoare, pentru că și statele membre au o responsabilitate și dacă nu vor să o preia, atunci uh, e problema lor. Dar uh, există și o excepție și anume lărgirea sau adâncirea Dunării, pentru că eu privesc acest lucru ca o investiție. Vă um, întreb dacă ați putut uh, convinge și Comisia Europeană în acest sens. Și apoi țările vecine, cum li se spune. Mm, colegul Deli a plecat acum. Ei bine, aceste țări vecine și relațiile geopolitice de aici, din Europa, reprezintă o combinație foarte valoroasă și nu știu cum anume în această dezbatere europeană, când este vorba de mobilitate, transport și țări vecine, cum am putea evidenția și mai bine geopolitica. Pentru că îl cunoaștem pe prietenul nostru rus și ceea ce face el aici. Mă gândesc că, de pildă, la granița cu Kosovo, unde deja această influență este deja palpabilă. Poate că colega ne poate oferi mai multe detalii în acest sens. Apoi, încă o întrebare. Există firme de transport care nu plătesc tunelul Gotthard? și practic traversează um, Elveția um, ocolind acest turne, uh, tunel pentru a economisi cei 370 de euro. Cum um, <clears throat> rezolvăm această uh, chestiune? Sigur că vineta pentru autostrăzi uh, o vor plăti, da, poți să eviți tunelul Gotard care este situația cu drumurile de acces către acest tunel. Apoi domnului Bodevici și domnului Sechi. În prezentarea dumneavoastră, domnule Sechi, spuneați că guvernul francez încearcă să deprioritizeze, ce cuvânt urât, uh, nu? Um, legăturile transfrontaliere. Știm că așa a fost situația cu, pe, pe, în timpul lui Hollande, mm, s-a păstrat și în timpul lui Macron acum. Ceea ce spunea domnul Bodevici este pozitiv, dar aici permiteți-mi să mai spun ceva. Mentalitatea acum că ar trebui să acceptăm uh, CEF la actualul nivel este mult prea pasiv, pentru că condiționalitate și valoare adăugată trebuie să existe, să fie reunite și CEF este un exemplu foarte bun. Și cred că atât Comisia cât și Parlamentul European ar trebui să solicite mai mulți bani și nu mai puțin, în pofida Brexitului. Și domnul coleg Pavel, tunelul la care v-ați referit uh, uh, verzii din Germania, de fapt, blochează acest tunel și colegul Kramer are contacte excelente cu verzii din Germania. Nu credeți că dânsul ar putea cumva să intervină? Eu am fost în Danemarca și acolo mi s-a spus că verzii din Germania a un fel de agenda triplă. Poate că domnul Kramer poate să facă ceva în acest sens. Vă mulțumim pentru toate întrebările, domnule Van Cam, chiar dacă nu v-ați respectat timpul de interes. Vă rog să mă scuzați, spune domnul Van Da, o dată, dar să nu fie tot timpul. Domnul Ismail, tu aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentări. Mă bucur să vă văd pe toți la Bruxelles. Aș vrea să te întreb pe tine, Brian, mai întâi. Acum două săptămâni am fost în Sicilia, în Catania, cu Comisia de Transport. Am vorbit cu reprezentanții de acolo <clears throat> și eram, erau cam supărați despre situația cu finanțarea, mai ales cu aeroportul. Și s-au cam plâns de strategia Uniunii Europene. Am încercat să le explic cum o să funcționeze ce înseamnă adoptarea de sus în jos sau de jos în sus de la Comisie. E ceva, vreo veste pozitivă despre portul din Catania sau e doar o decizie care trebuie adoptată de guvern? Asta e prima întrebare. A doua. Pentru curți. Damazin. Mă bucur, Curt, că ești din nou aici și că te putem revedea. Aș avea o observație și o întrebare, de fapt. E vorba și de ceea ce spunea și colegul meu Wim van der Kamp și anume faptul că guvernul francez vrea să deprioritizeze, respectiv să uh, mute accentul de la legăturile transfrontaliere la uh, către zonele urbane. Vă întreb dacă e adevărat pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci uh, ar fi interesant ca și după 5 ani, și aici uh, trebuie spus că um, Europa a făcut un lucru de mare succes cu aceste rețele transeuropene de transport și atunci întrebarea este dacă în următorii șapte ani de programare pentru rețelele de transport transeuropene n-ar fi bine să uh, realocăm puțin competențele, pentru că de când sunt în Parlamentul European auzim tot mereu că atunci când se schimbă guvernele, se schimbă și prioritățile și investițiile făcute eventual corect până atunci uh, nu mai rentează. Cred că ar fi util. Acum, sigur, nu sunt uh, jurist pentru a putea evalua dacă ar fi nevoie de o modificare a contractelor. Dacă nu este nevoie, atunci uh, aș, uh, mi-aș dori ca acest pactum sunt servanda să funcționeze, astfel încât noile guverne să nu poată renunța la proiecte începute. Și a doua întrebare, atunci când am demarat uh, legislația, am avut condiții cadru complet diferite, vorba de perioada de acum 5-6 ani. Acum există alte premize, scandalul emisiilor, alte standarde de CO2 la nivel mondial, alți actori precum China, care intervin foarte mult pe electromobilitate și avem nevoie foarte mult de infrastructură pentru decarbonizarea traficului. Ar fi foarte util dacă la, pe coridoarele majore s-ar putea construi o infrastructură obligatorie care să ducă, la urma urmei, la o, un transfer către electrificare. Vă întreb dacă credeți că la nivelul Comisiei Europene există astfel de idei pentru perioada viitoare. Nu știu dacă tu ești uh, persoana potrivită care să-i adresezi această întrebare. Mulțumesc, domnule Ertug. Ați respectat timp. Doamna Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să încerc să fiu la fel de disciplinată ca și colegul Ertug, dar nu ca domnul Vanecam. Îmi pare rău, Vim. no, my time is running. Dar timpul tace și trece. Prima întrebare pentru Brian. Pe scurt, ai vorbit despre fereastra unică. Care e situația? E adevărat că unele porturi care au folosit fereastra unică au de dor mai mult de lucru și e un dezavantaj. O altă întrebare legată de facilități de primire în porturi. Sunt bani destinați pentru asta? Sunt deja în port. Calapes, două întrebări. Întreținerea cei care merg pe căile de navigație internă sunt preocupați, se duc bani pentru întreținerea acestor căi de navigație internă. Și ați vorbit de intermodalitate. E vreo intermodalitate pe coridorul dumneavoastră între cale ferată și căile de navigație? Avem și anul intermodalității pe care l-a propus domnul Vaisiakovski, Ați vorbit despre coridorul cel mai multimodal de care vă ocupați ce se întâmplă cu platformele intermodale în coridorul multimodal. E ceva care mă interesează și în plus. În zona cu zona alpină, ce se întâmplă cu conexiunea cu calea ferată și calea ferată cu râurile. Domnul Sechei, ce se întâmplă în zona transfrontalieră între în Spania și Franța, unde e ceva foarte dificil, pentru că dimensiunile sunt diferite. Și în al doilea rând, finanțarea novatoare. Din câte știu eu, proiectele pilot, obligațiunile pilot nu s-au putut folosi la CEF. E adevărat? Sau știți ceva în plus? Domnul Bodevich? Pai, <clears throat> două întrebări în acest caz. Spuneați că și finanțarea regională ar trebui avută mai mult în vedere și la finanțările transfrontaliere. Asta presupune um, ca regiuni de ambele părți ale graniței să se implice mai mult și în ceea ce privește multimodalitatea, m-ar interesa ce platforme există aici. Și în fine, coridorul mediteran-scandinav și călătoria noastră în Sicilia E adevărat că, de exemplu, cei de la Roma nu cer suficiente proiecte din Sicilia, sau cel puțin asta reclamă cei din Sicilia. Poate se concentrează prea mult pe partea de uscat. Ce se întâmplă cu podul spre Messina? O să se construiască sau nu? Pentru că cei din Sicilia și-l doresc. Mulțumesc, doamna Meissner și va și respecta timpul de intervenție spre deosebire de alții. Domnul Kramer are cuvântul. Hier vielen Dank nochmal für die Vorträge. Și aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru prezentări în ceea ce privește navigația. Cred că nu avem nevoie de inovații tehnice. Uh, motorina, mm, dacă, sau păcura, dacă se aduce la 1,1 este de cel puțin 5 ori mai nocivă decât uh, cel mai murdar diesel. Dacă ar, s-ar face doar trecerea la motorină, am avea rezultate mult mai bune. De ce este în continuare permisă păcura uh, care de fapt ar, fi treb- ar trebui interzisă. Atâta timp cât nu se abordează această problemă, atâta Uh, timp uh, continuă să fie extrem de nocivă uh, navigația pe mări. De ce nu se face nimic în această privință? Și apoi s-a am auzit multe despre proiectele majore, despre proiectele de tuneluri spun că pentru 100 de milioane segmentul între Vesla și Cotbus uh, mi-ar permite să economisesc două ore. Dacă ar fi nevoie de un tunel, ar fi fost uh, deja realizat. Care sunt experiențele uh, de până acum? Tunelul Gotthard e gata. S-a început cu 21 de ani în urmă. Căile de acces din Germania încă nu sunt gata. În Italia nu se face nimic. Încotro mergem tunelul de la baza Brennerului ar urma să fie gata în 10 ani, se investește deja de 20 de ani, am economisit două ore, da, dar căile de acces către Brenner nici măcar nu există, nici măcar nu s-au stabilit trasele. 2043 uh, se finalizează, nu? E o nebunie. Întreabă în Germania care este situația cu tunelul acela din uh, Germania. Nu s-a planificat nimic, se construiește tunelul, dar pe nimeni nu interesează căile de acces. Ar fi o modalitate foarte bună de a avea uh, transport combinat. Să <clears throat> mă duc pe calea ferată uh, o bucată și apoi să traversez cu vaporașul. Dar asta nu interesează pe lobbyiștii din construcție. Sigur, uh, Lyon-Turino, se trebuie să fie, dar pentru de la tunelul Gotthard până la Geneva nu se face nimic. Și sigur că visăm că avem nevoie de mai mulți bani, dar sunt convins că nu-i vom primi și poate că uh, atunci va trebui să decidem, poate să nu construim un tunel, dar să avem parte de valoare adăugată europeană pentru mult mai multe proiecte, pentru că nu există. Și aici întreb Comisia. Trebuie să pună presiuni asupra uh, guvernelor europene, pentru că Germania a primit, cred că, 500 de milioane, dacă e de acces, nu există există un boicot din partea statelor membre pentru că, și aici excepțiile confirmă regula, majoritatea n-au în vedere decât propriul egoism național. Dar privirea de ansamblu trebuie să fie la nivelul comisiei. Despre asta e vorba. Domnul Riche a revenit cei 800 de metri între Bruxelles și Valenciennes. S-ar putea economisi o oră dar de 25 de ani, iată că nu reușim și în cazul proiectelor majore se spune că tunelul e gata, dar nu și căile de acces. Și aici trebuie să aibă loc o schimbare de optică, pentru că dacă nu vorbim ca de catedrale în pustiu. Așa cum a spus un fost coleg de aici, odată căile de acces trebuie să devină prioritate. Aici Germania se face de râs, Italia, dar ne prefacem în continuare ca și cum totul ar fi fost ok. Și în acest sens mi-aș dori mai multe informații. Cum reacționează statele membre? Care sunt uh, discuțiile când se când se vorbește despre așa ceva și despre Zemăr și tunelul Pomerang nici n-am vorbit. Mulțumim, domnule Kramer. Acum două minute alți membri care nu sunt coordonate. Doamna Ayala Sender, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc coordonatorilor pentru ce cele spuse. În primul rând, domnului Simpson, sunt pe aceeași linie ca domnul Vin Van de Camp Adică vrem să știm mai mult despre rezultate, mai dacă vorbim despre autostrăzile mării, despre relații noi între porturi, porturi care ar avea interesul să întărească traficul. În al doilea rând vreau să-i mulțumesc domnului Wojciechowski și să-i pun o întrebare uh, privind situația tunelului din Raștat, pentru că este un domeniu în care trebuie să, din care trebuie să învățăm ceva pentru coridoarele și proiectele următoare. Nu e necesar, cum spunea domnul Van de Cam, să se pună problema întreținerii, dar trebuie să ținem cont atunci când se construiască care sunt alternativele ca să nu se blocheze. Deci cine se va ocupa de întreținere în viitor? Domnului Sechi am de să-i pun o întrebare. Și anume, problema coridorului atlantic și relația cu Franța, adică de prioritizarea Franței a părții, de către Franța a părții transfrontaliere. Domnului Balaș, uh, pentru zona mediteraneană și acolo se pune problema de prioritizării. Trebuie să găsim o formulă cumva. Eu cred că trebuie să utilizăm semestrul european. Dacă asta le lipsește primii, primilor miniștri și președinților. Să utilizăm uh, seministru, semestrul financiar. Sunt unii care nu fac nimic și râd de proiectele europene. Domnul Macron a fost uh, aproape de decizia care a fost luată. Nu era departe de el. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să-i obligăm sau pur și simplu să le spunem că sunt proiecte europene și uh, să li se spună și francezilor și restul europenilor și domnului Macron. Dacă ești european, trebuie să te uh, conformezi hotărârilor luate la Bruxelles, nu cum au făcut alții, nu? Cred că trebuie să fim serioși din punctul ăsta de vedere, pentru că altfel cineva își bate joc de noi. Și eu m-am săturat, nu că aici colegii mei uh, îmi spun că eu știu, camionagii noștri fac dumping social în Franța, dar în Franța nu există nicio cale deschisă. Nu se face dumping social, dar uh, să se deschidă un drum în Franța cu trenul sau cumva. Altfel camionaginii noștri trebuie să iasă pe, pe drum, pe, pe, pe căile rutiere, undeva transfrontalier. Eu sunt foarte nemulțumită pentru că sigur că înțeleg că alții aveau alte lucruri de făcut, dar mi se spune că singura problemă pe care o are coridorul mediteranean este aceasta, cred că nu e o chestiune serioasă și atunci aș vrea ca în viitor, mai ales dacă dezbatem perspectivele financiare și următorul cadru financiar multianual, Comisia să ia chestiunea mai în serios. Așa că vă rog foarte mult, ceva mai multă seriozitate, mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Mulțumim. Domnul Serini, aveți cuvântul două minute. Grazie. E, non ho potuto partecipare. Mulțumesc, nu am putut participa la prima parte a dezbaterii care vizau transportul aerian și aș fi vrut să aprofundez măcar din punctul de vedere al resurselor financiare disponibile, maniera în care intenționăm să implementăm sistemul de interoperabilitate, și semnalizare RTMS. Domnule Sechi, v-aș întreba următorul lucru. În mod normal, cerem o dotare financiară amplă pentru CEF în ceea ce privește investițiile în TNT. În cazul RTMS, cred că trebuie să se abordeze și forme de finanțare alternative, planul Juncker, EFSI și alte instrumente care ar putea fi utile, pentru că acum trei ani am prezentat un proiect pilot în acest sens, pentru că mi se pare una din părțile cele mai strategice pentru viitorul transportului feroviar. Întrebarea este RTMS. În afara panelului în care s-a discutat acest lucru, dar îmi cer scuze încă o dată pentru că n-am putut participa la momentul respectiv. Mulțumim, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru generozitate. Îmi cer scuze, aș fi vrut să fiu aici, dar la Comisia de Pescuit a întârziat uh, o raportoare, așa încât n-am putut să ajung la această audiere. O așteptam de mult, mi se pare foarte interesantă, însă aș vrea foarte pe scurt să-i pun o întrebare domnului Carlos Sechi. Cred că colega noastră, Ines Ayalas, a subliniat deja ideea. Titlul spune o promovare pentru finanțarea novatoare. Mă gândesc că dacă o fi ceva mai novator decât uh, de a îndeplini angajamentele din proiectele prioritare. În 2013 am definit proiectele care erau prioritare pentru Europa am definit de asemenea porturile și aeroporturile care trebuiau să fie legate pentru a ajunge la interoperabilitate și pentru a ajunge ceea ce am spus noi că ar fi harta uh, Europei din acest punct de vedere, pentru a răspunde la provocările pe care le-a subliniat Comisia Europeană, una fiind faptul că noi cheltuim 1% uh, din PIB-ul european la frontiere ca urmare a uh, saturării de traficului, a obstacolelor de trafic, iar cei care locuim în țara bască, de exemplu, ne confruntăm uh, de această situație la frontiera dintre Spania și Franța. Mie mi-e frică să conduc pe drumul acesta nu numai că e vorba de CO2, emisiile de CO2 și nu putem folosi alte mijloace de transport și nici interoperabilitatea. Vorbim de securitate, de siguranța rutieră. În 2013 s-a făcut un acord între Consiliu și Parlament și s-a stabilit încă o dată, uh, s-au stabilit niște priorități adică s-au prioritizat proiectele cu plusvaloare europeană. Președintele Comisiei de Transport de atunci știe foarte bine că se vor finanța doar proiectele care aveau caracter prioritar european și n-am reușit să facem nimic. Și mă întreb dacă nu e nimic mai inovator decât ideea de a îndeplini angajamentele, pentru că în anumite zone s-a investit în aceste proiecte, dar n-am ajuns la nimic. Ce are asta de novator? E exact invers cei care n-au răspuns și care încearcă să îndeplinească aceste angajamente europene pierd bani, pentru că investițiile neutilizate înseamnă de fapt pași înapoi. Și dacă vrem să implicăm și sectorul privat și să-l aducem în transporturi, trebuie să-i asigurăm încrederea și siguranța juridică. Nu pentru că Există, de fapt, foarte multă neîncredere și nu vom reuși să obținem finanțare inovatoare uh, și angajamentul acestui sector dacă statele membre nu se angajează și dacă miniștrii nu, se angajează. Iar în ceea ce privește coridorul atlantic, nu văd că se face. Poziția Franței a fost întotdeauna uh, intolerabilă și ieri și astăzi și sper că nu va fi la fel și în viitor. Și Spania și-a reprezentat și-a respectat angajamentele și acum se pare că are altă opoziție. Aș vrea să se folosească presiunea pe care o putem exercita asupra statelor membre astfel încât să-și îndeplinească angajamentele. Să nu revizuim proiectele definite din, din 1994 la Consiliu, să le mai revizuim încă o dată în 2018 și în 2019. Asta e o bătaie de joc și o proastă gestiune a resurselor tuturor cetățenilor europeni. Iar asta este ceea ce trebuie să rezolvăm. Putem să vorbim despre orice aici, însă trebuie să avem voința politică de a răspunde la aceste chestiuni. Mulțumesc. Si, madame. Mulțumesc, doamna Bilba. Și eu am niște întrebări foarte rapid. Mai întâi, sunteți cu toții de acord, coordonatorii, să spuneți că da, trebuie mai multe subvenții <clears throat> pentru acest domeniu încă de mâine. Și noi în comisie suntem de acord pentru că sunt pârghii care permit acestor teritorii să existe în Europa. Dar vă rog atenție, nu îmi place mult, uh, adică nu-mi place deloc chestiunea acestui blending, această uh, mixtare, acest amestec. E mai bine să ne luptăm să avem subvenții care să nu fie înlocuite de acest blending. Mai întâi să ne luptăm pentru resurse și după aceea vedem cum le putem combina. În al doilea rând, o altă luptă și domnul Salini a spus foarte bine, e scandalos că în fondul Juncker mai puțin de 10% dintre proiecte profită în transporturi și e o problemă în acest sens. Un al doilea lucru. Cred că a venit vremea ca și noi să facem ceva, să ne facem autocritică, chiar dacă mecanismul de conectare pe piață ca pârghie se fac și progrese, dar sunt și lucruri de criticat. Sunt unele proiecte în ce privește durabilitatea infrastructurii unde nu stau bine, nici cu supradimensionarea, nici impactul de mediu și nici transparența financiară. Și în acest sens va trebui ca la aceste probleme să anticipăm. Apoi, <clears throat> nu știu dacă sunteți de acord cu această disponibilitate. O a doua întrebare. Știți că nu îmi place legătura aceea Lyon-Torino, da? domnule Pavel a spus, da, s-au întârziat pentru că au fost demonstrații a locuitorilor ostili problemelor cu zgomotul. Nu trebuie să sprijinim proiecte care sunt împotriva așteptărilor locuitorilor. Trebuie să fim atenți. Eu aș vrea să știu la astfel de proiecte cum se ține cont de ce părere au locuitorii. Al doilea rând, sunt în totul de acord cu colegii. Sunt proiecte supradimensionate în prezent. Trebuie să lucrăm la alternative. Nu sunt de acord cu domnul Van de Camp să spunem că la Lyon, Torino sunt lucruri inexistente, trebuie renovat. Pe alternativa există. Sfârșitul nu e 2038. Ce facem, deci, în următorii 20 de ani? lăsăm camioanele așa cum sunt și nu relansăm nimic, ce facem concret? Cred că există diverse oportunități să renovăm uh, uh, sau nu, să așteptăm până în 2038, nu se poate, mai ales că în valea respectivă sunt uh, probleme extrem de mari cu poluarea. Tot timpul pe prima pagina ziarelor, mai ales în zona din vârful muntelui. Chestiunea fluvială feroviară, domnule Simpson, e o miză reală. Cred că la <clears throat> chestiunea cu coridoarelor o să fie oceanul și marea sunt viitorul. Uităm să promovăm aceste chestiuni, să vedem cum vom face mâine astfel încât sectorul maritim să fie utilizat la justa valoare. Bună ziua și domnule Marinescu, ați ajuns cam târziu totuși și vă las și timpul să răspundeți. Începem cu domnul Sechi, care trebuie să prindă un tren. Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva aspecte la care o să mă refer, care mi-au fost supuse atenții. Mai întâi, urmărim cu atenție ce se întâmplă în Franța în ce privește deciziile pe care <clears throat> e pe cale să le adopte guvernul francez. Nu s-a încheiat nimic, nu vrem să ne amestecăm, evident. Suntem optimiști, dar vrem ca angajamentele europene, inclusiv sprijinul pentru buna dezvoltare a pieții unice și includerea regulamentului TNT să fie pe deplin respectate. Ce pot să vă spun în această etapă și sper să... În fine, e un termen pe care nici măcar nu știu cum să-l pronunț, spune vorbitorul. Poate ar fi de interes pe viitor să avem un schimb de păreri în legătură cu acest subiect concret, în legătură cu partea sudică, cu țara Baștilor și așa mai departe, lucrurile avansează satisfăcător în ciuda unor probleme care există în prezent știți că <clears throat> după noul regulament CEF și definiția proiectelor din coridor uh, <clears throat> e în atenția DGMOV. S-ar putea să facă unele îmbunătățiri în acest sens. Apreciem așadar tot ce se face în Franța și urmărim cu atenție ce se întâmplă și de partea cealaltă. Și în ce privește întrebarea. Asta cu schimbarea de cartament, pentru că va fi nevoie de timp, dar sprijinim măsuri de tranziție care să ducă la rezultate mai bune. Schimbarea de șine sau de cartament pentru trenul și așa mai departe. Cred că sunt multe evoluții interesante și în acest sens finanțarea inovativă și obligațiunea de proiect care sunt strămoșii planului Juncker, se aplică ceva? Cred că ne-am ocupat de asta în amănunt în raportul nostru privind finanțarea inovatoare. Cum să facem să funcționeze? Vă stăm la dispoziție <clears throat> dacă vreți eh, informații mai concrete, eh, mai detaliate. Și Vă cer scuze tuturor, din păcate majoritatea avionilor din Italia au întârziat și acum trebuie să prind pe unul care va pleca la timp. Mulțumesc! Merci beaucoup! Uh, Mulțumesc că ați răspuns la uh, întrebări și luăm legătura din nou cu dumneavoastră dacă mai avem întrebări. Sunteți întotdeauna binevenit. Continuăm cu domnul Bodwick. Aveți cuvântul. Yeah. Äh, also, äh, Ismail darf auch sagen, ich bin immer wieder gerne hier. Ei bine, Ismail, trebuie să spun și eu că revin tot mereu cu plăcere aici în Parlament, pentru că eu cred că deputații europeni sunt uh, o susținere pentru a găsi un buget mai mare pentru CEF și avem nevoie de această susținere pentru că, de fapt, trebuie să convingem statele membre. Iar acum, în ceea ce privește viitorul CFM, acesta nu va decide doar modul în care se va dezvolta în continuare Europa, ci pe activitatea noastră strictă va decide dacă activitatea noastră de șapte-opt ani de până acum a fost uh, utilă sau uh, deprisos. Important este să avem valoare adăugată pentru ce finanțăm cu banii europeni. Dacă construiesc un proiect major, dar nu reușesc să uh, aduc și căile de acces, atunci sigur că acest lucru este greșit. Prietenul meu, Sechi, a trebuit să plece, dar uh, atât în raportul de progrese cât și în alte documente am elaborat o serie întreagă de propuneri pentru a arăta ce se poate face în plus pentru a asigura această valoare adăugată europeană și pentru Același lucru e valabil și în poziționarea noastră comună, în declarația comună a tuturor coordonatorilor. Și am spus că avem nevoie de CEF și pe viitor, pentru că este un uh, model uh, de mare succes. Pentru că în Uniunea Europeană, marea majoritate a cheltuielilor sunt uh, în sectoare care nu duc la o valoare adăugată europeană, ci mai degrabă servesc interese naționale și de aceea, în acest sens, suntem un mare exemplu pozitiv. A doua chestiune, electrificarea. Acum am decis un al treilea program de lucru împreună cu toate statele membre parțial uh, se mai așteaptă aprobări sau ca în cazul coridorului meu există aceasta deja sigur că nu putem influența decizia statelor membre în mare măsură, dar prin planul de lucru putem să influențăm angajamentul lor. Pe domeniul meu se construiesc căi de acces, ca și uh, Bratislava, de pildă, care este legată și de vineri noi, ștata, și vrem uh, Uh, să fie de succes aceste proiecte. De aceea lucrăm și la căile de acces și de legătură. Dar asta depinde foarte mult de diferitele proiecte. Întrebarea e cum putem simplifica procedurile de obținere a autorizațiilor uh, ca dimensiune temporală. În ceea ce privește finanțarea din fonduri regionale, pentru a nu fi înțeles greșit, eu cred că nu vom interveni noi uh, finanțarea regională, dar uh, esențial este să putem uh, crea o convergență între fonduri și de ce să nu se folosească fonduri de dezvoltare regională pentru impulsuri de creștere, pentru locuri de muncă și de ce să nu uh, venim în acest scop cu finanțări din mai multe bugete. Pentru că dacă nu facem acest lucru, nu va funcționa Europa. În acest sens vreau să fiu înțeles. Astfel încât să nu intervine o panică acum în statele membre. Și un ultim punct în ceea ce privește finanțarea. Aici vreau să arăt foarte clar că uh, solicitarea de oferte de convergență a decurs foarte bine, trebuie să vedem unde putem repeta și atunci, sigur, toți cei care au interes în această uh, Europa Unită trebuie să se lupte pentru un buget corespunzător pentru CEF. Pentru că doar uh, astfel vom avea posibilitatea să venim cu factori de multiplicare și pentru Ines uh, foarte pe scurt. Sigur că toți trebuie să-și respecte angajamentele. Mulțumesc pentru intervenție. Domnule Simpson, aveți și dumneavoastră cuvântul. Aș vrea să-i mulțumesc lui Vim mai întâi pentru ce a spus cu vârsta sau cu epoca digitală. O să mă uit mai atent când ajung acasă partea logistică și maritimă se pretează pentru epoca digitală. Iată de ce ne-am concentrat pe asta. Nu sunt specialist în domeniul digital, dar recunosc că e ceva important în sectorul maritim și în lanțul logistic. Dacă o duceți aminte, una dintre principalele mele trei priorități. În ce privește fereastra unică maritimă. Exact ce a spus și Ghezine apropo de fereastra unică, dacă e un dezavantaj. Aș v- Mie îmi place fereastra unică maritimă, mi se pare că are sens. Ar trebui să o extindem la o singură fereastră unică maritimă. Dar nu vorbiți cu mine, duceți-vă la statele membre. Ele nu promovează fereastra unică maritimă suficient. Statele membre se bucură să vadă camioanele din Portugalia aducându-se până în Danemarca cu un singur set de documente. Cu vapor ar trebui eh, șapte sau opt seturi de documente. Eu sunt în favoarea ferestrei unice. Se întâmplă ceva între Spania și Italia care conlucrează ca să rezolve și suntem implicați activ în asta. Ismael cu Sicilia Problema cu autostrăzile mari este că nu putem să dăm bani unui port care nu e port uh, central sau cuprinzător. A, a, a. Și poate deveni port cuprinzător, dar trebuie să aibă legături cu un al doilea stat membru. Așa stau lucrurile. Astea sunt regulile cu autostrăzile mării. Trebuie să fie implicate două state membre puteți să-mi spuneți, <clears throat> e o tâmpenie, nu sunt de acord cu asta. Nici eu nu sunt de acord, dar așa stau lucrurile. Încercăm când ne extindem activitatea să schimbăm lucrurile, să vedem dacă se poate lucra și cu astfel de porturi, pentru că sunt multe alte porturi în Finlanda, Suedia și unele în Spania, unde putem încerca să lucrăm pe această cale, să le ajutăm să-și dezvolte legături <clears throat> și interesantă legătura cu porturile, da. Am avut nevoie de patru ani pentru asta, dar acum porturile sunt interesate și ideea de a se lega între ele, spre deosebire de întâi să văd ce face cu tare sau cu tare prin însăși natura industriei portoane. Adesea am spus, una dintre marile probleme care există este că porturile sunt de obicei operatori privați care se privesc cu suspiciune unii pe alții. Trebuie să depășească această fază, dar e acest interes acum. Michael, Banchi. E o chestie îngrozitoare. Alternative față de acest carburant și pentru carburantul fosil, pentru că există LNG, care e carburant fosil, dar ca fază intermediară e opțiunea mai bună decât uh, păcura sau un alt carburant, care e ceva îngrozitor. Asta e tot ce pot să spun. Ghezine ne-a întrebat dacă ne ocupăm de facilități de primire. Da, dar intră regulile cu statele membre. Trebuie să fie o legătură între două state membre pentru facilitățile de primire în porturi. Încă două lucruri. Doamna Bilba, tot ce a spus dumneavoastră pot să accept, dar nu discutați cu cine trebuie. Trebuie să spuneți asta statelor membre. Statele membre sunt cele care din patru, patru ani se răzgândesc ca un alt proiect, vor să fac altceva. Și e foarte greu. Pentru noi e foarte frustrant în calitate de coordonatori să încercăm să facem o politică pe termen de lungat cu statele membre care schimbă guverne tot timpul. And finally, Chairman, you get și în fine, doamna președinte, dumneavoastră primiți premiu. Sunteți eroina săptămânii, eroina anului, când a spus că adevărata provocare este că marea e viitorul și domeniul maritim. Aleluia! Președinte, vedeți că nu e nevoie de mare lucru să-i faci pe mai fericiți. Bun, și continuăm. Doamna Teja, aveți cuvântul ca să răspundeți la întrebări. Intervenție fără microfon. O să încep cu domnul Van de Camp. Vim. That's in the, in the, in the, in the beginning. Partea cu serviciile e la început. Dacă te interesează, pe 6 martie un congres în Olanda, la Rotterdam, despre acest subiect. Tot ce e clar deocamdată este că se poate folosi ai aprobare de la minister și te duci la transportul public pe care vrei să-l faci. Dar acum și cei de la domeniul de marfă trebuie să se implice, să combine. Ce o să facă ei, habar n-am. Dacă am timp, mă duc la congres și atunci o să aflu și spun și ție. Întreținerea nu e și nu ar trebui să fie în TNT. Dacă facem infrastructură cu statele membre și în special când sunt state membre care nu au rezerve mari de bani, Cred că e răspunderea noastră să vedem dacă au bani suficienți să se ocupe de întreținere, pentru că altfel e foarte periculos. Cred că dacă construiești un drum nou sau o cale ferată nouă, trebuie să ai o linie bugetară de durată, timp de 50 de ani sau cam așa ceva, pentru întreținerea drumului sau căii ferate. Și asta e foarte important. E mult mai atrăgător să construiești drumuri sau căi ferate noi decât să le întreții pe cele existente. E important și pentru siguranță. Apoi cu dragarea Dunării. Nu sunt de acord că e investiție, e vorba de întreținere, dar în vechile regulamente de la CEF și așa mai departe. Întreținerea Dunării, dragarea, se poate face de către o dragă și putem ajuta la achiziția navei respective de dragare. În această dimineață am primit un mesaj din Bulgaria că s-a finalizat licitația, că nava e acolo și încep activitatea de dragare. Cred că în domeniul combinat între Bulgaria și România. Și e un lucru foarte bun de care să ne mândrim că s-a făcut și că începe să funcționeze. Nu e dragarea în sine, ci hardware-ul de care ai nevoie și pentru măsurarea șenalului navigabil cu banii din Europa, din CEF. Țările învecinate. Țările învecinate sunt atât de importante, pentru că dacă avem un coridor, să luăm Serbia, pentru că e undeva chiar la mijloc. Serbia are acolo porțile de fier de peste 50 de ani cu tot felul de flexibilități au, per, au menținut acolo ecluza respectivă, dar acum e nevoie de renovare. Dacă nu au banii, nu se poate face și nu mai e coridor. Deci e important să modernizăm în viitorul buget, în CFM, ajutorul pe care îl putem da în elemente transfrontaliere de acest gen. Pentru doamna mea. Nu, să nu-i răspund doamne Meissner? Diverse intervenții fără microfon. Bun cu intermodalitatea? Da, există intermodalitate. Ce facem? Plătim și ajutăm ca un port să fie legat de calea ferată și în orice caz de drumuri, dar dacă se poate și de calea ferată. Facem asta cu mai multe porturi. Da, există acest lucru. Intervenții fără microfon. Cu păcura, să vă spun eu cu păcura, mai târziu. Merci Președinte, mulțumesc, domnule. Domnul Balas nu mai e. Îi dau din nou cuvântul lui Pavel. Îmi permit să-l tutuiesc pe Pavel. Haide. E dificil. Să încep pe blocuri. Problema ridicată mai devreme. Pe cine, cine pe cine blochează externalitățile negative față de populația locală? e problema tipică de infrastructură pe care o avem. Domnul Van den Camp, când a spus că verzii blochează procedura Ferman, totul se referă la proceduri legale. În unele țări sunt mai multe proceduri legale și ascultă mai mult ce spun locuitorii. și sperăm că se va întâmpla și cu inițiativa cetățenească, ce a spus președinta despre externalitățile negative și la alte proiecte. Trebuie să se reconcilieze cu abordarea adecvată și banii trebuie să vină și soluțiile trebuie să vină din vârf în jos. Fără astfel de instrumente, cum ar fi atenuarea zgomotului. Nu putem finaliza coridorul. Să vă dau un exemplu cu zgomotul de la calea ferată o externalitate tipică. Cine să financeze? Deutsche Bahn? Sau să fie cofinanțare de la UE, de la CEF? Cred că ar trebui să fie cofinanțare de la CEF, pentru că Nu, Deutsche Bahn e răspunzătoare de faptul că oamenii vor să locuiască lângă calea ferată și că prețul proprietăților scade. Întrebarea este că dacă vrei să modernizezi, e un element uriaș de cooperare între cei din coridor și noi ca să promovăm această <clears throat> modernizare pentru a reduce zgomotul, pentru a atenua această poluare sonoră, la fel și cu mediul înconjurător. Trebuie să vină din finanțarea CEF. O a doua chestiune tot domnul Van de Camp s-a referit la ea. Cum să accelerăm uh, construirea drumurilor de acces, de exemplu, la Gotthard. Uh, Elvețienii o să finalizeze până în 2020. Au fost aici săptămâna trecută și au vorbit la Comisia noastră de Transporturi. Poate ceilalți finalizează peste 20 de ani. Dar, de fapt, Partea transalpină e benefică tranzitului. 80% dintre trenuri care ar trece prin Gotthard, cred că o să fie tranzit din Germania în Italia sau viceversa. Cine beneficiază de tunelul respectiv? Țările care ar dori să continue tranzitul transalpin. Și o ultimă întrebare legată de partea intermodală din partea doamnei Ghezina Maisne? Da, sigur. M-am referit la intermodal în sensul general și la căile de navigație interne, dar nu e întotdeauna aplicabil. Pe RIN sunt trei platforme model care sunt foarte eficiente. Pe căile de navigație internă se poate spune RIN-ul 20% capacitate, cel mult. Când s-a întâmplat incidentul Randstad, o parte a traficului a mers pe Rin și portul uh, Basel din Elveția a ajuns acolo, dar cea mai mare parte s-a dus pe drumuri și sectorul rutier. S-a întâmplat această tranziție spre sectorul rutier. Domnul Kramer s-a referit la întreținere și Carla cred că a spus că asta nu ține de CEF, în concluzie, dar trebuie să conciliem, să le spunem tuturor celor care promovează mai multe proiecte, vă rugăm să vă uitați la costul total. Total înseamnă întregul ciclu de viață al proiectului și partea cu întreținere. Și în fine, dar nu mai puțin important, aș spune că la alte întrebări, cum ar fi cele cu mensină, O să le transmit lui Pat Cox, care se ocupă de acest coridor și vă trimite răspunsurile în scris. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc pentru toate răspunsurile. Cred că putem să-i aplaudăm pe coordonatori pentru că au <clears throat> petrecut tot timpul aici și cei care ne ascultă întotdeauna când îi întrebăm vin întotdeauna cu plăcere la noi, la comisia noastră E într-adevăr o muncă de cooperare și colaborare și e foarte plăcut. Haideți să-i aplaudăm pentru că merită. Și pentru viitoarea programare o să facem ca ce să fie la adevărata valoare, vom urmări activitățile. Încă n-am terminat, trag niște concluzii ați subliniat cu toții capacitatea de a spune că de fapt sunt multe blocaje din partea statelor membre. Asta e <clears throat> cu adevărat fenomenul sau motivul pentru care unele proiecte nu pot avansa, pentru că statele membre, da, sunt probleme politice, se schimbă guvernul și așa mai departe, dar va trebui pe viitor să promovăm plus valoarea europeană care ne va permite o verită stabilă, interconectivitate. Toată lumea are nevoie de asta. Și spun și repet acest lucru pentru că eu cred că proiectul european nu se poate face fără legături bune pentru ca oamenii și mărfurile să-și descopere vecinii și să aibă o mobilitate și o mai mare accesibilitate. Vă mulțumesc tuturor pentru timpul petrecut. A tuturor colegilor, <clears throat> dacă mai au întrebări, le trimiteți Vă ajutăm pentru amănunte și sper să ne vedem în curând, adică în aprilie, la Ljubljana. Vă mulțumesc, deci. Și pe curând. Domnul Van de Cam mai are o întrebare. Cu atât mai bine. Nu. Deci mâine la ora 9. Mulțumesc interpreților.